că nu există reprezentanți din partea IMM-urilor, de exemplu, și acest lucru ar putea să fie important pe viitor. Și ca un mic comentariu ironic, aș dori să spun că atunci când se vorbește despre viitorul industriei europene, vedem că este invitat un reprezentat de la Daimler Chrysler, ce e ceva din trecut. Da, dar domnul nu a fost uh, invitat în acea funcție de la Daimler Chrysler, ci ca președinte al platformei europene pentru producție. Sper că nu vom vedea aici doar reprezentanți din ramurile importante ale industriei, ci că putem aduce și persoane din diferite posturi care sunt implicate și în firme, în asociații, în platforme tehnologice și care să ne spună care sunt criteriile, care sunt problemele în ceea ce privește viitorul industriei europene. Am mai discutat despre aceste subiecte și am căzut de acord să existe aceste dezbateri. Spre sfârșitul lunii va, ex- va exista o altă reuniune care vom discuta și mai mult și trebuie să discutăm despre ce se va întâmpla în următorii patru ani. Domnule, domnule președinte, în primul rând doresc să vă mulțumesc pentru ceea ce ați spus. Da, lucrurile s-au întâmplat așa cum ați spus, cu toții am fost acolo. În al doilea rând, am o experiență de 25 de ani în ceea ce privește afacerile, așa că sunt de acord cu ce a spus colegul meu, domnul Buticofer, în ceea ce privește IMM-urile. Mă bucur că s-au spus aceste lucruri din partea verzilor și se observă într-adevăr un dezechilibru în program în ceea ce privește IMM-urile. Vă mulțumesc, domnul președinte. Vă mulțumesc pentru înțelegere. Și începem acum cu audierile. I-am rugat pe reprezentanții de astăzi să, încear, să încerce să vorbească mai puțin decât am planificat pentru a putea avea destul timp pentru întrebări. Știți cât de greu este să ne ținem de program. Lăsăm întotdeauna cronometrul ca fiecare să știe cât timp mai are. Și acest lucru se face pentru toată lumea, astfel încât la sfârșit nu trebuie să ne grăbim prea mult. Așa că voi începe. Programul e așa cum îl aveți în fața dumneavoastră. În primul rând îl salut pe domnul dr. Herbert Bessi. Dumnealui reprezintă platforma europeană de producție a jucat un rol important în cadrul acestei instituții și joacă în continuare. Rezultatele cercetărilor de acolo ne sunt prezentate nouă, așa că îi dau cuvântul domnului Besi. Trebuie să apăsați pe microfon. Stimați domn, stimată doamnă, mă aflu astăzi aici și Vreau să subliniez acest lucru ca reprezentant al Menu Future. Menu Future reprezintă foarte, este o organizație în care sunt reprezentate foarte multe IMM-uri europene și ne ocupăm de viitorul tehnicilor de producție în Europa. Noi suntem cei care stabilim prioritățile în ceea ce privește viitorul în acest domeniu în Europa. Și de aceea mă bucur de întrebările care au venit din partea domnului Butikofer. Dar vreau să spun că Daimler nu e trecutul, e o altă poveste despre care putem vorbi altă dată. Acum vreau să vorbesc despre IMM-urile, multele IMM-uri pe care le avem în Europa și care au mare succes, dar de cele mai multe ori se află în umbră. Încă o dată vă mulțumesc foarte mult că m-ați invitat astăzi aici și că mi-ați dat posibilitatea să vă răspund la întrebări. Trebuie să recunosc că m-a surprins tema de astăzi. Pentru mine, Europa fără o industrie capabilă să reziste la concurență nici nu poate să existe. Economia europeană nu este destul de robustă și nu are și are încă mult de lucru. Astăzi, Europa are în industrie 30% pe piață. Este foarte important că un, un post de muncă, un post din industrie finanțează alte două. Deci este foarte important ca industria în Europa să fie sprijinită și să se dezvolte. În ceea ce privește industria, aceasta este o problemă foarte importantă pentru această comisie și vreau să vorbesc despre niște puncte care pentru mine sunt foarte importante. În primul rând, durabilitatea. Aceasta are niște țeluri economice și sociale, cum știe toată lumea. Criza financiară ne-a arătat cât de importantă este durabilitatea pentru noi și și în domeniul ecologic, al resurselor, dar și în ceea ce privește piața financiară. Și cu fostul comisar am discutat exact această problemă și am discutat despre ce se poate face în Manu Future și ce obiective avem. Ce am avut de învățat de pe urma crizei? Economia reală este baza pentru creștere și pentru dezvoltare socială. Și tocmai astăzi această componentă socială este foarte importantă. Producția industrială este cea care se adresează tuturor celor trei dimensiuni de durabilitate. Vă rog să vă uitați acum la imaginea din mijlocul prezentării. Industria este uh, motorul viitorului industriei. Astăzi, cam 20% dintre uh, lucrători sunt ingineri. Producția este ține de tehnologiile înalte și e foarte importantă. Se integrează numeroase tehnologii. Producția trebuie de asemenea să fie cât de ecologică posibil. În mod ideal ar trebui ca fabricile să aibă emisii zero, să, existe astfel de fabrici în viitor și exact în acest sens am făcut uh, propuneri. Politica europeană de cercetare și inovații are următoarele perspective să se concentreze foarte mult pe componenta socială. Este vorba de acel technology push. Cum se poate descrie acest lucru? E vorba de o schimbare de paradigmă în ceea ce privește politica de cercetare de la FP7 la FP8. Și mai există un, uh, ceva foarte important pentru succesul industrial și anume să fie în continuare susținută cercetarea. Inovațiile sunt foarte importante. Provocările sociale sunt cele care intervin când vorbim despre o industrie durabilă. Într-o Europa dinamică și capabilă să reziste concurenței, avem nevoie de creștere. Și e nevoie de asemenea de durabilitate. Și pentru, a toate pentru ca toate acestea să se poată întâmpla, e nevoie de inovații. Europa are nevoie de o astfel de industrie pentru a ajunge la creștere. Creșterea de care este nevoie astfel încât societatea să poată face față provocărilor viitorului. Europa 2020 este cea care ne deschide drumul. Însă Uniunea Europeană și sectorul privat trebuie să, lucre, să coopereze și mai strâns. Ei sunt cei care trebuie să stabilească cadr, cadrele. Dacă industria are un viitor și Europa are un viitor. Vă mulțumesc, domnul președinte. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc pentru această prezentare și trecem mai departe la domnul profesor Germas must change the place. It's better you change the place. Vă rugăm să schimbați locul. E mai bine. De dragul tehnicii și tehnologiei. Avem un singur loc disponibil pentru viitor.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 au uh, efecte între de trei ori mai mari în ceea ce privește toate celelalte activități economice. doar puțină, din puțină, o, o mică cantitate din bani investiți se pierde. Deci acele, acei bani investiți sunt folosiți și sunt investiți la nivel uh, uh național și european. Industria de construcții are, are 3 milioane de IMM-uri și acest lucru înseamnă că există o rețea, acea rețea această rețea de IMM-uri în care se investesc uh, bani. Investițiile în acest sector sunt de 20 de ori mai mari la sfârșit decât suma, sumele de la care s-a pornit. Vorbim despre un sector foarte mare, de 4% din PIB. procente, deci vedeți o mare parte mare parte ocupă și serviciile și doar o treime sunt domeniile secundare. Deci cea mai mare parte o au construcțiile, o mare parte o au construcțiile. Cam 50 uh, de milioane de oameni lucrează în acest sector. Sunt cei care lucrează în IMM-uri. Sunt de asemenea furnizori pentru alte ramuri ale industriei. E o rețea. putem vorbi despre niște arhitecți din societate și când ceva se schimbă aici, trebuie să putem să aliniem și celelalte lucruri, de exemplu, infrastructura energetică și trebuie luată în considerare și îmbătrânirea populației. Începem cu energia. O mare parte din consumul energetic din Europa este legată de clădiri. Dacă dorim să nu mai depindem de țările arabe și de Rusia în ceea ce privește energia, atunci trebuie să aducem anumite schimbări în clădirile noastre. Aceasta trebuie să fie prioritatea. Importante sunt următoarele lucruri. 3. Trebuie să existe stimulente pentru că cele, mă refer aici la 2 milioane de clădiri și proprietarii acestor clădiri trebuie să primească stimulente astfel încât clădirea lor, casa lor să fie astfel modificată încât să consume mai puțină energie. Și acest lucru se poate face prin intermediul stimulentelor la nivel politic. Astfel, proprietarii se vor putea asigura că um, pot să și să reamenajeze clădirile astfel încât să consume puțină energie. Dacă avem niște țeluri clare, atunci știm spre ce să ne îndreptăm și putem face ceva. Aceasta e mentalitatea noastră. Și aici vorbesc de instituții de cercetare, de educație, industrie și infrastructură. Cea mai mare parte din infrastructura europeană are de-a face cu transportul, aprovizionare, aprovizionare cu apă, dar, o inf- dar infrastructura este învechită și trebuie să fie acum modernizată. Infrastructura este acum foarte afectată și de aceea este o provocare foarte mare pentru noi pe viitor. În ceea ce privește mobilitatea, economisirea de energie și intermodalitatea, toate acestea sunt strâns legate între ele. Majoritatea podurilor, aviaductelor, sunt și acestea foarte afectate. Acestea au fost construite în anii 60-70 aș... și și au trecut de atunci peste 50 de ani, așa că acestea trebuie să fie modernizate. Și toate acestea sunt niște întrebări pe care ni le punem și la care trebuie să găsim răspunsuri. Am văzut cu toții ce se întâmplă în Europa și că există și inundații foarte multe, foarte mulți oameni au decedat din această cauză și pagubele se ridică la nivelul milioanelor. Așa că trebuie să găsim împreună o soluție. Cum putem să îmbunătățim infrastructura? Cu alte cuvinte, ceea ce trebuie să facem noi e să avem o infrastructură care să se potrivească societății de astăzi. Și acum un al treilea exemplu cu care ajung la sfârșitul prezentării mele are de-a face cu un alt domeniu foarte important și anume ă, sănătatea și îmbătrânirea populației. În graficul de pe monitor puteți să vedeți cum ă, crește speranța de viață în Europa, dar în ceea ce privește forța de muncă, aceasta este în scădere. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că e nevoie de niște instituții speciale pentru acest grup din societate. În Franța a avut uh, loc o, recent o comunicare în care se vorbea tocmai despre îmbătrânirea populației. Îmbătrânirea înseamnă că oamenii sunt mai puțin mobili, intră mai puțin în contact cu alți oameni. Așa că și sănătatea lor are de, sufer- de suferit acești uh, oameni în vârstă trebuie să fie duși în niște instituții care să le ofere alte posibilități și anume să aibă o mobilitate mai mare și și în ceea ce privește contactele cu alte persoane. Aceste clădiri sunt de obicei, nu sunt de obicei în centrul orașelor, sunt la depărtare ei sunt oameni care trebuie să meargă și la cumpărături zilnic, deci ar trebui să aibă măcar un magazin mic în apropiere, în cartierul în care locuiesc. Pentru că toate aceste lucruri vor avea efecte foarte mari dacă ne gândim la numărul de oameni în vârstă din viitor. Noi ne dorim să construim un mediu în care societatea să se poată dezvolta pozitiv. Industria de construcții poate să contribuie foarte mult la un astfel de mediu. O provocare în fața căreia ne aflăm e următoarea. Proprietarii ar putea fi acum stimulați astfel încât să, aducă, să facă modificări. Dar și în ceea ce privește industria se mai pot face anumite îmbunătățiri și acestea s-ar putea face la nivel legislativ, să nu fie reglementate doar uh, produsele. O clădire trebuie să fie eficientă din punct de vedere energetică. Nu trebuie doar să fie izolată, ci și să ne asigurăm de faptul că energia, consumul de energie este într-adevăr redus. Industria de construcții trebuie să fie responsabilă și pentru acest lucru. Trebuie să ne sprijinim în acest sens pe cercetare și și pe ceea ce se întâmplă în alte domenii. Însă stimulentele pot fi foarte importante pentru viitor. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Mas, și acum îl prezint și îi dau cuvântul domnului Gabriel Quinn. imediat. Er Să vedem dacă găsiți locul potrivit. Dom Domnul este director la, uh, la Comisariatul pentru Energia Atomică și Energie Alternativă din Franța. Înainte a fost președintele Societății de Cercetare din nou un uh, curriculum vitae foarte important și nu un reprezentant al unei firme. Aveți cuvântul. Uh, thank you, Mr. President, uh, distinguished members of... Mulțumesc, domnule președinte, distinși membri ai Comisiei ITRI. Cu plăcere să mă găsesc aici cu dumneavoastră în această dimineață. Foarte pe scurt, v-aș prezenta câteva reflexii legate de sectorul TIC și în special industria materialelor eh, sunt sectoare care contează foarte mult astăzi în industria europeană. Sunt fondator al uh, unei firme, de fapt a unei, unei IMM eh, de profil și știu prin ce trec IMM-urile astăzi. Ideea este să ne gândim unde se îndreaptă sectorul, care sunt măsurile care trebuie luate la nivel comunitar și la nivelul sectorului pentru a menține uh, locul industriei europene în lume. Uh, sectorul uh, informa uh, informației și tehnologiilor este o oportunitate enormă în Europa, astăzi în special pentru IMM-uri. Așa cum vedeți pe imagini, foarte multe sisteme folosesc uh, chipuri bazate pe silicon, uh, tot felul de mecanisme, calculatoare și așa mai departe. E vorba de uh, clădiri inteligente, vehicole inteligente și așa mai departe. Și e vorba aici de milioane, miliarde de astfel de sisteme. Iar în viitor ne așteptăm chiar la mult mai multe. E vorba de sisteme integrate, procesoare integrate. Iar industria europeană se concentrează foarte mult pe aceste product, produse care la rândul lor răspund nevoilor societății. E vorba de energie, automatizare, sănătatea populației, autovehiculele și așa mai departe. Dacă ne uităm la forțele macroeconomice din spatele acestui proces, antevorbitorii au vorbit aici deja despre sănătate, îmbătrânirea populației, economia de energie, infrastructuri, nevoia, deci de a răspunde nevoilor societății. Și vedeți că în ultimii trei ani foarte multe industrii au crescut și cererea este pe măsură. Vestea bună este că Europa este stăpână pe aceste principale piețe, se descurcă foarte bine, vedeți cifrele. Și vă uitați pe partea dreapta acestei uh, planșe, vedeți în termen de pondere pe piață pe ce loc se situează Europa pe plan mondial. Dar, așa cum știm cu toții, există o serie de provocări mondiale cu care se confruntă Europa în ceea ce privește costurile foarte mici, anumite regiuni cu costuri foarte mici, uh, dar în paralel explozia costurilor de cercetare-dezvoltare, uh, apoi problema um, lanțului valorilor care este în schimbare și, în general, societatea care evoluează într-un fel pe care trebuie să-l înțelegem și să-l luăm în considerare. Acum, în ceea ce privește cercetarea dezvoltare, îmi pare rău, planșa este destul de complexă, dar puteți acest, să vedeți aceste cifre 150, 200 și 300. Este vorba de dimensiuni ale capacității de producție pentru chipurile sau procesoarele de dimensiuni mici. Vedeți, aceste, aceste cifre sunt comparate cu evoluția tehnologică și pe partea dreaptă pot să vedeți creșterea factorială a costurilor implicate de această tranziție tehnologică. Până la urmă, e nevoie de mai multe zeci de miliarde pentru a putea să facem față acestor schimbări tehnologice. Din cauza acestor lucruri și din cauza evoluției permanente mm, la nivelul cererii, puteți să vedeți că au existat uh, schimbări majore în uh, sectorul TIC în Europa și pe plan mondial în ultima vreme vedeți date din 2001 pe grafic și până în 2009. Vedem că numărul principalelor companii de pe piață s-a redus foarte mult. Companii care fabrică aceste procesoare, uh, semiconductori și acest lucru pune o serie de probleme destul de importante. Și vedeți că numai una, numai o companie europeană a rămas pe această piață. Am trecut de la 50, pe plan internațional, 50 de companii de profil la numai 2, 5. Francezii au un cuvânt pentru asta, bulversement, bulversare, schimbare din rădăcină. Deci o schimbare de paradigmă în acest sector tehnologic și Cred că acest lucru trebuie să ne pună pe gânduri la nivelul Parlamentului, al Comisiei și la nivelul sectorului industriilor uh, TIC. Vedem că capacitățile de producție la nivel global uh, trec printr-o fază de consolidare. Avem uh, Intel, IBM în America de Nord, care au ecosisteme în jurul lor, ST uh, în Europa, Samsung și TSMC în Asia și fiecare ocupă un anumit sector de piață. Uh, sistemul, ecosistemul este unul foarte redus. Vreau să arăt pe această planșă cu IBM-ul. Vedeți că în ce privește plafoanele de producție, situația este destul de clară. În ceea ce privește cercetare sau aceste alianțe ale cercetării, vedeți că avem numai un singur reprezentant european care se găsește în Olanda, în această alianță a cercetării și asta reflectă uh, ceea ce am spus mai devreme, e nevoie de măsuri foarte am ambițioase și este exact ceea ce dorim noi, ceea ce fac eu în diviziunea pe care o conduc. Uh, de asemenea, se observă procesul de um, clustering industrial. Avem nevoie de aceste lucruri, uh, aceste centre industriale centrate pe semiconductori sunt deja prezente în Europa și e nevoie de o strategie atât comunitară cât și națională pe această planșă vedeți, de fapt datele sunt foarte recente, datează de acum 9 ani, vedeți care sunt principalele site-uri sau centre de producție în Europa astăzi, la Dublin, în Irlanda, Intel, apoi la Grenoble, care este Silicon Valley a Franței, uh, mai avem un centru la Eindhoven în Olanda și la Dresda în Germania. și la Dresda, de fapt, s-a închis acest centru, s-a transformat într-o topitorie. Puteți să vedeți că uh, schimbările sunt chiar dramatice în Europa astăzi. Ce putem să facem în aceste condiții? Trebuie să ne orientăm spre viitor pentru alte tipuri de ecosisteme, în cooperare cu mai multe regiuni din Europa, cu autoritățile locale, regionale, cu părțile interesate în cercetare, dezvoltare. Avem nevoie de noi parametri în cercetare, în cunoaștere, pentru a avansa foarte rapid în această direcție. Um, avem nevoie nu numai de cercetare, dezvoltare, educație, ci și de o dimensiune teritorială, orașe, autorități locale, autorități regionale, aceste elemente care să aducă un element de integrare uh, și care să ne permită competitivitate la nivel european. Un coleg de dimineață spunea că uh, Uniunea Europeană, instituțiile și uh, firmele trebuie să lupte, să lucreze împreună. De exemplu, în landul Saxonia am observat un, o poveste de succes în ceea ce privește noile tehnologii cu sprijinul autorităților locale. 120 de, iar în Franța, 120.000 de persoane lucrează la Grenoble, în noul Silicon Valley al Europei uh, pe aceste platforme tehnologice și deci trebuie să urmăm acest exemplu. Uh, vestea bună este că am început deja acest proces. Vedeți aici un uh, memorandum semnat la Dresda. Părțile interesate sunt uh, uh, ai firmelor, autorităților locale din landul Saxonia, uh, viceprimarul din Dresda și de asemenea aveți aceeași situație în Franța, la Grenoble, unde acest pol al competitivității a fost deschis cu sprijinul tuturor părților interesate. Uh, iar aceste inițiative se înscriu într-o inițiativă mai uh, largă, e-Cities, un consorțiu de 11 orașe și regiuni. Și aici este vorba, până la urmă, de aplicarea acestor tehnologii la mobilitate, construcții și așa mai departe. Pentru toate acestea avem nevoie de tehnologii pe măsură. Astăzi <clears throat> încercăm să desfășurăm aceste inițiative uh, pe tot cuprinsul Europei. Vedeți că multe uh, regiuni s-au lăsat interesate, Cambridge, în Regatul Unit, um, care este, uh, se regăsește în fruntea inițiativelor de cercetare-dezvoltare în Europa, dar și alte regiuni din Anglia și până în Portugalia, la Almada. Încercăm să obținem sprijinul pentru astfel de inițiative și să accelerăm uh, dezvoltarea lor și uh, Institutul European de Tehnologie uh, lansează apel, apeluri la, la proiecte și așa mai departe. Rolul orașelor și regiunilor ar putea fi o barieră împotriva inovației, dacă nu se face ceea ce trebuie, este ceea ce discutăm cu Parlamentul. Comisia a spus acest lucru într-un raport și trebuie să vedem despre ce este vorba. În orice caz, centrele de cunoaștere, platformele sunt foarte importante. Acum v-aș da un exemplu despre cum o astfel de inițiativă funcționează într-adevăr. Eu lucrez pe acest proiect la Grenoble, în Franța, Vedeți aici valea râului Grenoble în uh, fotografie. Lucrăm cu autoritățile locale și regionale. Am desemnat trei site-uri care se găsesc în formă de uh, triunghi în această vale. Trei centre de excelențe principale în ceea ce privește energia, sănătatea și tehnologiile. Investițiile se vor ridica la 1,2 miliarde pe șase ani și un milion de euro buget anual de la bugetul european. E, este de ce avem nevoie, dorim 10.000 de cercetători, 7.000 de ingineri, 10.000 de studenți și așa mai departe implicați în acest proiect foarte mare și vedeți și partenerii care participă deja și astfel de modele pot fi reluate în alte părți ale Europei. Europei. E nevoie de coordonare, cooperare foarte strânsă pentru succesul unui astfel de proiect. În sfârșit, sectorul semiconductorilor este o oportunitate enormă pentru Europa, pentru că el este acest sector străbate și alte sectoare. Uh, Europa are un sector, uh, are un avantaj competitiv ce privește construcția, de exemplu, și putem să ne lansăm aici. Dacă ne gândim apoi la clădiri inteligente, dar și la autovehicule inteligente, uh, electrice, de exemplu, și aici putem să ne afirmăm. Deci acest sector străbate și celelalte sectoare. Toate acestea în condițiile în care creăm aceste centre integrate la nivel european. În sfârșit, trebuie să dăm accesul IMM-urilor pentru a putea beneficia de aceste capacități și, bineînțeles, că în ceea ce privește producția propriu-zisă, provocarea este foarte mare. Numai cinci companii europene se mai găsesc între primele din lume. De aici avem nevoie de educație, cercetare, uh, Uh, bineînțeles, uh, și de uh, centrele de cunoaștere. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc și trecem mai departe. Îi dau cuvântul domnului dr. Wolfgang Plisce. Este primul, care, primul reprezentant de astăzi care face parte dintr-o firmă de la Bayern. Este invitat astăzi ca vicepreședinte al că și ca membru al grupului la nivel înalt pentru tehnologii esențiale, aveți cuvântul. Thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte, dragi membri ai Parlamentului, doamnelor și domnilor, este o plăcere pentru mine să pot să vă vorbesc astăzi și să am această ocazie să împărtășesc câteva viziuni privind viitorul industriei în Europa, cu accent pe industria substanțelor chimice, industria chimică. Sunt vicepreședinte al CEFE și uh, membru al um, grupului de înalt nivel pentru uh, tehnologiile generice esențiale. Am auzit foarte des vorbindu-se despre politici industriale, inovația cercetării, întreprinderi mici și mijlocii, etc. Cum intră în această imagine, în această... Mm, care este situația industriei chimice din Europa? Ea este în continuare uh, un lider mondial 96% din companiile noastre sunt întreprinderi mici și mijlocii în acest sector și reprezintă cam 28% din vânzările globale, um, un total de 600 de miliarde de euro. Întreprinderile mici și mijlocii și companiile mari uh, formează o rețea bazată pe simpioză, um, producătoare de, și, și furnizoare de substanțe chimice. presiunea în ceea ce privește presiunea în ceea ce privește crearea de locuri de muncă este una stabilă în sectorul nostru. Și trebuie să ne menținem și să păstrăm această poziție Bazându-ne pe competitivitatea modelului european și pe provocările viitoare ale uh, lumii. Fiecare unitate de gaze cu efect de seră emise de industria chimică, precum și tehnologiile pe care le furnizăm consumatorilor pe baza îmbunătățirilor uh, proceselor și economiilor de energie, ca de exemplu izolarea locuințelor. Dacă ne gândim la aplicarea tehnologiilor moderne la aparatele de utilizare zilnică, vedem care sunt utilitățile acestei industrii și acestea depind de materiale sau procese din industria chimică. De asemenea, procesul de ecologizare a economiei depinde de produsele create de industria chimică. 10% din produsele de, din industria chimică sunt produse uh, prin uh, tehnologiile biologice și um, intenționăm să creștem acest procent. Industria chimică din Europa este se află la originea, la rădăcina arborelui uh, dezvoltării durabile pentru toate celelalte industrii și vom uh, furniza această sustenabilitate în colaborare cu partenerii industriali. Dificultatea cu care ne confruntăm este inovația. Dar ce înseamnă inovația? Inovația înseamnă mult mai mult decât niște simple invenții conduse de politica specifică. Este vorba despre transformarea ideilor în valori pentru societate. Și aceste idei sunt dacă, nu, dacă aceste idei nu sunt disponibile ca niște soluții practice, atunci nu sunt niște adevărate inovații. Și în acest scop, partenerii din lanțul valorilor trebuie să lucreze împreună. Și îmi vine un exemplu în minte. Uh, bioeconomia, aceasta nu va exista în Europa dacă nu rezolvăm problema reciclării apei. Industria chimică are un parteneriat cu platforma privind tehnologia apelor pentru a găsi niște soluții la provocările specifice. Această colaborare este susținută de Comisia Europeană și acesta este un exemplu al schimbării de spirit de care are nevoie Europa pentru a rămâne competitivă. Nu avem nevoie numai de stimulente tehnologice sau financiare, ci și de ocazii de dezvoltare a afacerilor care să poată să ne ajute să depășim barierele instituționale existente. Um, locuințele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 din punct de vedere energetic, sunt un alt exemplu al inovațiilor în Europa. Avem ocazia de a reduce poluarea sonoră și, energia, și consumul de energie uh, cu până la 30%, fără să fie nevoie să creăm noi locuințe, să construim noi locuințe. Aceste tehnologii există deja și totuși a fost nevoie de ani întregi pentru a beneficia de sprijin public, pentru un, de, de susținere publică pentru un proiect de demonstrare și apoi pentru o introducere pe piață a acestor tehnologii. Este nevoie de abordări sectoriale și politice specifice Europei. Dacă Europa va ști să-și folosească avantajele, să, să capitalizeze uh, tehnologiile de care dispune, trebuie să pună accentul pe acest lanț al valorilor uh, în cadrul politicilor um, de inovare industrială din Uniunea Europeană. Salutăm inițiativa dumneavoastră de a invita reprezentanții mai multor sectoare astăzi. Um, Parlamentul European poate avea un rol de lider în susținerea inovației prin crearea unor um, orientări de politică pe termen lung care să fie bazate pe inovație și un pas important ar fi să ne asigurăm că noile politici industriale susțin inovația și antreprenoriatul. În plus, Parlamentul European și această comisie ar putea să se asigure că toate uh, reglementările adoptate sunt verificate din punctul de vedere al impactului asupra inovațiilor. Câteva idei concrete. Inovația ar trebui să fie inițiată și susținută în diferite segmente ale lanțului inovațiilor în mod simultan. Toate politicile viitoare trebuie să implice, se implice pe partenerii din lanțul valorilor și să elaboreze un set de recomandări. De exemplu, este nevoie inovațiile legate sau cerințele de inovație legate de sectorul construcțiilor de, de sectorul locuințelor ar trebui să se adreseze nu numai celor care um, reprezintă industria construcțiilor, ci tuturor celorlalte părți implicate în acest proces. În al doilea rând, uh, instrumentele actuale de cercetare, ca de exemplu programele de finanțare. Ei bine, aceste instrumente sunt excelente pentru cercetare, dar nu sunt suficiente pentru a îmbunătăți inovația. Sunt prea lente și birocratice în atingerea obiectivelor și există o lipsă, o insuficientă finanțare pentru inovație. În prezent, finanțările uh, din sectorul cercetării sunt de 14 ori mai mari de, decât cele din sectorul inovațiilor. Ar trebui să se dedice 30% din buget pentru proiectele de demonstrare, um, proiectele demonstrative de inovații. De asemenea, trebuie să se pună accentul pentru, pe ajutoarele pentru um, întreprinderile mici și mijlocii. Uh, trebuie să se pună accentul pe finanțarea um, tehnologiilor uh, eficiente din punct de vedere energetic, um, tehnologiilor cu emisii reduse de carbon. De asemenea, platformele europene de tehnologie ar trebui să joace un rol esențial în um, promovarea educației și a inovației. Aceste platforme au potențialul de a deveni adevărate forumuri ale inovațiilor. Un exemplu, platforma specializată din industria chimică a luat deja inițiativa de a dezvolta inițiative de parteneriate public-privat pentru ă, câteva domenii esențiale ca eficiența energetică, mediul alimentarea cu apă și altele. Dumneavoastră, ca membri ai Parlamentului European, sunteți promotorii inovației în fața inovațiilor în fața circunscripțiilor dumneavoastră, în fața alegătorilor dumneavoastră. Puteți facilita o schimbare de mentalitate în uh, vederea sprijinirii inovațiilor. sprijinirii cercetării, prin activarea cooperării între sectoare în întregul lanț al valorilor în vederea furnizării de soluții pentru schimbările societale. Mulțumesc foarte mult! Äh, Vă mulțumesc și eu, domnule Plișche. Și acum ultimul, trecem la ultimul vorbitor de astăzi din partea din ramura economică, avem un reprezentant al comisiei care va lua cuvântul, domnul Dorvi, director la, pentru politica pentru inovații de Genter. Va veni cu niște completări foarte importante. Am primit și în anii trecuți documente în același sens de la comisie și acum e o continuare. Aveți cuvântul, domnule. Monsieur le Président, Domnule președinte, domnilor și domnilor, criza economică a afectat în mai, măsură mai mare sau mai mică sectoarele industriale, dar și mai puțin serviciile. Iată de ce e importantă tema de astăzi, de dimineață, viitorul industriei europene. Strategia Comisiei, strategia 2020, liniile orientative doresc toate o industrie europeană puternică. Expansiunea serviciilor este legată și de infrastructuri moderne, dar și de un sector industrial modern. modern. Este vorba de toate aceste servicii moderne care vor furniza ocuparea locurilor de muncă în viitor. E nevoie de un nou model de creștere economică care să ia uh, mai mult în calcul așteptările cetățenilor, mediul, clima și societatea în general. În următorii ani vom avea nevoie de o perioadă de tranziție către acest nou model de creștere economică eco-eficient. Uh, nu știm încă și nu avem încă pe piață noile servicii care vor apărea în Europa la orizontul anului 2020. Iată de ce e nevoie de inovație astăzi și e nevoie de tehnologii generice care să ne permită noi produse și noi procedee în viitor. Europa nu va avea o bază industrială puternică în 2020 dacă nu stăpânește aceste tehnologii. Iată de ce pe 30 septembrie 2009 Comisia a adoptat o comunicare în ceea ce privește acele Key Enabling Technologies, principalele tehnologii cheie. Care sunt acestea? Acestea au fost repertoriate prin intermediul mai multor uh, studii din statele membre în sectorul uh, sănătății, Uh, educației, uh, sectorului TIC, nanotehnologii, așa cum a spus și antevorbitorul meu, apoi fotonica care apare și în uh, energiile regenerabile, materialele avansate în domeniul aer aeronautic, spațial, al transporturilor, al sănătății și, în sfârșit, biotehnologia industrială cu aplicațiile sale cunoscute, în special în sectorul agroalimentar. Toate aceste domenii, tehnologii, de, sunt foarte importante pentru viitorul industriei noastre. Ele se caracterizează printr-o intensitate tehnologică foarte mare, mână de lucru Uh, foarte calificată, cheltuieli ridicate și caracterul lor transversal. Iată de ce ele sunt importante și iată de ce Europa se găsește în fruntea acestor mișcări, de exemplu în ce privește energiile regenerabile care pun baza unei economii uh, care nu produce uh, dioxid de carbon și așa mai departe. Europa deci să se regăsească în fruntea acestor evoluții. Europa are aturile sale, dar și o serie de slăbiciuni în ceea ce privește mai ales comercializarea și transferul tehnologic. Avem și o serie de exemple, am avut tehnologii puse la punct în Europa, dar care au fost puse în aplicare în afara Europei, în Statele Unite, în Japonia și așa mai departe accesul la investiții, disponibilitatea capitalului risc, lipsa de dialog între cercetători și societate, toate acestea sunt elemente uh, de slăbiciune sau negative pe care trebuie să le rectificăm. Comisia propune câteva idei, uh, în special um, cooperarea cu BERD pentru noi instrumente financiare care să pună în lumină activitatea IMM-urilor în Europa și să întărească transferul de cunoștințe și tehnologii și de asemenea să modifice cadrul în care acționează firmele, fie că este vorba de legislația națională sau de legislația comercială. Europa trebuie să devină un teritoriu atractiv pentru întreprinderile din, care funcționează în aceste sectoare. Un grup de experți de înalt nivel va fi pus pe picioare de comisarul Tajani, foarte în curând, va defini acțiuni concrete necesare pentru a poziționa mai bine Europa în aceste uh, uh Key Enabling Technologies. Uh, este unul dintre elementele din strategia noastră, nu și singurul, uh, avem uh, în vedere o nouă strategie de cercetare-dezvoltare, inovație, care va fi adoptată de comisie în septembrie 2010. Ea va fi baza unei uh, adevărate revoluții în abordarea pe care o avem față de știință, tehnologie, inovație. Sperăm că inovația avea un loc aparte uh, și care și ne, ne va permite să răspundem la provocările cu care ne confruntăm. Vă mulțumesc! Ganz herzlichen Dank! Vă mulțumim și noi, domnule. Și acum se întâmplă ceva neobișnuit, am terminat mai repede decât ne-am promis, așa că vom putea să avem o dezbatere foarte interesantă în continuare. Doresc să le mulțumesc colegilor, colegilor din Parlament Um, avem azi niște reprezentanți foarte importanți și nu, acest lucru nu se întâmplă des, e o temă foarte sensibilă, tema de astăzi în Parlamentul European. Am deja șapte persoane care doresc să ia cuvântul și mă gândesc să vedem, să punem întrebările câte trei sau pat, patru sau cinci odată, să, ne structur, să avem o structură. Și acum îi dau cuvântul domnului Castillo. Thank you, thank you, President. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori, în primul rând, să vă mulțumesc pentru că ați format un uh, panel de experți atât de valoros unii dintre colegi au făcut deja niște observații, sunt de acord cu ele, însă, oricum, rezultatul este cu adevărat excelent, pentru că fiecare din vorbitorii invitați a adus niște elemente cruciale care ne permit să înțelegem bine situația și viitorul industriei. Uh, toți experții au fost de acord cu cele două necesități fundamentale, formarea și educația. Unii dintre ei au spus că trebuie să acționăm împreună pe mai multe planuri în vederea susținerii inovației în întregul lanț al valorilor, ceea ce ne va permite să avem o sinergie și să dezvoltăm inovația într-un mod mai rentabil. Și aici am uh, un punct care mi se pare esențial, și anume educația. Educația la înalt nivel. De exemplu, uh, aptitudinile față de tehnologiile de informare și comunicare care să permită profitarea de toate oportunitățile de dezvoltare ale industriei. Um, domnul um, Crean a spus acest lucru cu foarte multă claritate. Există totuși o diferență între necesitățile, nevoile de formare în tehnologiile de informare și realitatea din sectorul formării sau modul în care aceasta este pusă în aplicare. Cred că trebuie să abordăm această problemă ca și când am fi de acord cu principiul business as usual. Totuși, în realitate, lucrurile nu stau așa. Europa uh, este în, pe cale de a fi depășită de alte regiuni ale lumii care pun mai mare accent pe tehnologiile informaționale și aici nu vorbim numai despre ingineri, vorbim despre toate uh, categoriile de populație care vor interveni în calitate de consumatori, de lucrători uh, în toate fazele producției industriale. Și acum întrebarea mea, cum vedeți această diferență? Având în vedere măsurile luate la nivel european, cum vom putea asigura formarea în domeniul tehnologiilor informaționale, pentru că avem deja o întârziere atât de mare încât nu este nevoie numai despre niște măsuri, de niște măsuri normale, ci de niște măsuri revoluționare. Dau cuvântul acum următoarei colege. Doamna, aveți cuvântul. Ionești que nos han dado una clara pincelada de Vă mulțumesc, domnule președinte, și eu doresc să le mulțumesc experților de astăzi. Avem acum o privire de ansamblu asupra situației industriei în Uniunea Europeană și aș dori să-i pun o întrebare domnului Mas în legătură cu industria de construcții. Aceasta a fost afectată de criză în ceea ce privește pierderea de locuri de muncă în majoritatea statelor membre. Majoritatea acelor puțin calificați în acest domeniu au avut de suferit și e nevoie în acest domeniu de noi produse. E nevoie de inovații. Există o posibilitate aici să îmbunătățim lucrurile și, de asemenea, în ceea ce privește calificarea muncitorilor în acest domeniu. Această clasificare este foarte importantă. E important ca angajatorii să vină și ei cu inovații și și aici ne gândim din nou și la calificarea lucrătorilor. Și o, și o întrebare pentru domnul Durvi. Aș dori să știu mai multe despre uh, documentul despre care ați vorbit, despre The New European Act și aș vrea să știu ceva mai multe informații. Ați putea oare deja să ne dați o mică idee despre ce va fi vorba? Și o întrebare pentru domnul Green. Însul a vorbit despre anumite tipuri de automobile electrice și aici vreau să spun și eu câte ceva. Uh, Credem că și noi suntem de părere că inovațiile joacă un rol foarte important în ceea ce privește dezvoltarea industriei de automobile în Europa, mai ales acum că ne confruntăm cu criza. Reducerile de emisii de carbon sunt de asemenea foarte importante și de aceea vreau să profit că sunteți azi aici să vă pun această întrebare. Urmează doamna Cavadio. Vă mulțumesc, domnule președinte. Trecem prin niște vremuri foarte grele și industria se confruntă cu probleme foarte mari acum. Am trecut printr-o criză foarte profundă și una din cauze a fost și cea legată de industrie. Din fericire, nu a fost afectată întreaga industrie, încă mai avem poziții de vârf în mai multe sectoare, Ingineria mecanică este unul dintre aceste sectoare. Și acest lucru se întâmplă mai ales pentru că Germania a continuat să facă investiții în această ramură a industriei, însă acest lucru nu s-a întâmplat în multe alte state europene. Nu sunt de acord cu ce au spus colegii mei în legătură cu Daimler Chrysler și anume că e o companie ce ține de trecut. Cred că este o companie care investește foarte mult în cercetare în Europa. Există proiecte de cercetare peste tot în Europa, de exemplu și cu universitățile din Portugalia. un mare pro, cel mai mare proiect a fost, în legătură cu hidrogenul, a fost tocmai unul în colaborare cu Daimler. Consider că asemenea timpuri de tranziție sunt foarte importante, pentru că ieșirea din criză depinde de ce se va întâmpla în această perioadă de tranziție. Trebuie să căpătăm noi puteri. Ieșirea din criză va depinde foarte mult de ce vom face în ceea ce privește productivitatea. Nu totul depinde doar de energie. Trebuie să lucrăm mai eficient cu materiile prime. Trebuie să putem să producem aceleași cantități sau mai mult cu mai puține resurse și acesta e un punct foarte important. În ceea ce privește puterea tehnologică și aici avem de lucrat, trebuie să găsim noi sectoare. Există câteva sectoare pe care nu le vom mai putea recupera. Toate aceste lucruri trebuie să se întâmple cu investiții foarte mari în cercetare, atât la nivel public cât și privat. Și aș dori să pun și o întrebare mai mulți dintre experți au vorbit despre orașe inteligente, clădiri eficiente din punct de vedere energetic ca o cale bună de viitor. Dar vreau să întreb și despre transport. Cred că, cred că transportul durabil va fi un subiect foarte important în viitor. Și în acest domeniu avem avantaje tehnologice și aș dori să continui întrebarea colegei mele și anume cea legată de industria automobilelor și cum sunt văzute mașinile uh, electrice. E clar că există o competitivitate, un avantaj în ceea ce privește competitivitatea. Vom reuși oare să avansăm și să avem o poziție importantă, așa cum avem în ceea ce privește motoarele cu combustie internă? Aș dori să știu mai multe în ceea ce privește transportul durabil. Vă mulțumesc foarte mult. Domnul președinte, vă mulțumesc. Dau cuvântul următorului vorbitor. Doamna, aveți cuvântul. Informație. Mulțumesc, am primit informații foarte interesante. Primul vorbitor a vorbit despre obstacolele cu care se confruntă IMM-urile în încercarea lor de a se dezvolta. Uh, avem nevoie de informații la toate nivelurile. Uh, de exemplu, birocrația. Știm foarte bine că acesta frânează IMM-urile, dar și accesul la credite avantajoase. Uh, există oare o cooperare privilegiată cu sectorul bancar aici? Unul dintre motivele sau unul dintre factorii care poate să frâneze sau să, din potrivă, să ajute IMM-urile. A doua întrebare. Ce înseamnă cooperarea când vine vorba de fondurile europene? Există o, o întreagă serie de programe și de fonduri disponibile. Ce ne împiedică să profităm de ele astfel încât uh, activitățile din sector să fie dinamice? Au existat o serie de studii și de analize uh, în diverse sectoare, însă ce se întâmplă cu aceste uh, studii când vine vorba de mutațiile din sector? din sectoare. Am vorbit aici despre sectorul construcțiilor, ni s-au transmis uh, semnale cum că uh, acesta ar fi un sector de viitor. Ce credeți? Apoi au existat alte studii legate de impactul îmbătrânirii populației. Aceste studii au fost ele prezentate celor care se ocupă cu politica urbană care pot să intervine la nivelul teritoriilor, la nivelul gestionării orașelor și așa mai departe. Un alt element. Nu putem să luptăm cum trebuie împotriva avalanșei de mână de lucru ieftină din Africa și din China. Cineva a vorbit despre inovații și tehnologii care permit dezvoltarea. Așa că vă întreb dacă aveți exemple de cooperare uh, între centrele științifice care să demonstreze că aceste centre pot să ne ducă la tehnologii mai ieftine. Am avut un exemplu interesant de cooperare între autoritățile locale, regionale, uh, în vederea dezvoltării industriei și a vieții locale în general. Cum putem să avem acces la mai multe informații de acest tip ca să le transmitem uh, deputaților naționali? Cum putem să difuzăm aceste date pe teritoriu, în țările noastre? Să se cunoască toate aceste exemple, pentru că ele sunt într-adevăr grăitoare. Ultimul vorbitor, reprezentant al Comisiei, a vorbit despre prioritățile viitoare. Și apoi, am aflat că prioritățile în ce privește inovația sunt uh, marcate de o lipsă a unei abordări intersectoriale. Aveți în vedere uh, o schimbare de optică. Să nu vorbim numai despre un anumit sector uh, luat uh, în parte, ci să avem o imagine mult mai amplă, intersectorială a folosirii banilor. De exemplu, să nu aflăm numai despre ce se întâmplă în sectorul construcțiilor, ci cum are, au impact fondurile europene asupra celorlalte sectoare și cât vom avea în sfârșit informații uh, ce privește cooperarea cu sectorul bancar. Când vom afla în sfârșit aceste date pentru a ne putea pregăti? Când se va întâmpla acest lucru? Vă mulțumesc. Aveți cuvântul, domnule Buticofer. Mulțumesc, domnule președinte. Am uh, spus eu la început că domnul Bessie ar fi reprezentant al companiei Daimler Chrysler. Acum se pare că toată lumea a înțeles că această companie nu mai are viitor, însă eu mă refeream la funcția pe care o a avut domnul Besi. Ceea ce s-a întâmplat știm cu toții, nu am zis că am zis că această companie nu mai există, că s-a separat și nu mă refeream la invitatul nostru de astăzi, ci la cu totul la ceva. Eu sper că Daimler va avea totuși un viitor, deși trebuie să spun că are și concurență. Și acum să revin la lucrurile noastre. Îi mulțumesc mult domnului Dur Durvi pentru următorul fapt – spre sfârșitul audierii, a subliniat din nou elementele cele mai importante ale acestei discuții, puncte care trebuie să existe neapărat în această discuție, și anume că vorbim despre o economie care să fie ecoeficientă. Și sunt de acord cu ce au spus colegii mei, cu ce a spus doamna Del Castillo Însă totul trebuie să se întâmple foarte repede. Nu cred că avem destul timp. Timpul ne presează. Așa că trebuie să reacționăm la toate aceste provocări. Nu doar pentru că intervin tot felul de alte probleme, ci și pentru faptul că trebuie să ne dezvoltăm, să de concurența să se dezvolte mai bine. Europa e de mult timp un fel de motor în frânare, iar acum e timpul să trecem și, la celel- și în celelalte domenii. Nu sunt foarte mulțumit de ceea ce am auzit astăzi din partea experților. De exemplu, domnul Plișche a spus că nu mai există timp să venim doar cu măsuri sectoriale. Trebuie să existe o orientare, într-adevăr, cum a spus domnul, dar pe mine m-ar interesa să aud mai multe despre instrumentele de care e nevoie pentru ca lucrurile să se schimbe. Domnule Plișche, ați vorbit despre industria chimică ecologică, ați tot folosit acest termen. De curând am auzit uh, și niște estimări din partea unei alte companii germane și anume faptul că producția chimică <coughs> are potențial în ceea ce privește economisirea de energie, dar că lucrurile sunt puțin depășite. Aș vrea să știu ce părere aveți dumneavoastră în ceea ce privește potențialul energetic din industria chimică. M-ar interesa aspectele tehnologice. M-ar interesa dacă ne putem folosi de instrumente și de anumite și de alte lucruri care să ne ajute. Și am o întrebare asemănătoare și pentru domnul profesor Mas. Îi, mulțum- îi mulțumesc pentru prezentare, însă mă întreb următorul lucru. Ați spus de mai multe ori că e nevoie de o politică nouă, dar puteți dumneavoastră ca industrie să fiți mulțumiți cu ceea ce apare noua directivă privind clădirile date de Parlamentul European? Există acolo niște obiective în ceea ce privește noile clădiri, dar nimic relevant în ceea ce privește clădirile vechi. E acest text legislativ suficient? Și o a doua întrebare pentru dumneavoastră, domnule profesor Mas. Ați vorbit despre instituții speciale și Aș dori să clarificați puțin ce nevoie este, ce lipsă există în domeniul unor instituții speciale pentru bătrâni. Și să mă întorc din nou la Daimler Chrysler. Domnule Besi, ne-ați dat o, o definiție interesantă în ceea ce privește durabilitatea. Cred că ne facem iluzii. Însă o dimensiune importantă a durabilității e eficiența energetică și eficiența resurselor. Dar pe acestea le-ați uh, menționat foarte puțin și mie mi se pare că eficiența în ceea ce privește materia primă este slăbiciunea noastră, pentru că importăm foarte multă materie primă și m-ar interesa să știu cum vedeți aceste lucruri. Și din nou, vine întrebarea despre instrumente. Nu ar trebui să discutăm astfel încât să existe un model economic în statele europene? Nu ar trebui să lucrăm asupra unui asemenea model economic și de ce instrumente ne-am putea folosi astfel încât să putem fi niște lideri în ceea ce privește tehnologiile ecologice? Vă mulțumesc! Mr. Tukalas. Președinte, are cuvântul domnul Tucalas. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și celor cinci invitați. În intervențiile lor de astăzi, privind viitorul industriei europene, Am, uh, practic, am văzut că sunt o continuare a celor spuse ieri în ce privește Consiliul de Cercetare European, pentru că avem acel triunghi, cercetare, educație, tehnologie. Domnul Plișche a spus lucruri foarte interesante privind finirea conceptului de tehnologie. Și cred că nu toată lumea a înțeles sau înțelege care este importanța cercetării, care este uh, importanța acestor inovații. Și avem exemple uh, Um, în afara Europei. Europa încă nu a uh, înțeles. Uh, uh, știm foarte bine că japonezii vindeau tehnologii de transistor în anii 40 americanilor pentru că americanii încă nu le stăpâniseră. Iată ce înseamnă să anticipezi. Mulțumesc în general pentru uh, inter, uh, intervențiile de bună factură și în special cea a Uh, reprezentantului Comisiei, care ne-a vorbit despre problemele care trebuie rezolvate, în special comercializarea rezultatelor cercetării și apoi insuficienta valorizare, valorificare a tehnologiilor produse în Europa. Nu înțeleg de ce Europa este așa de slabă față de partenerii de peste Atlantic. Ehm, practic, cel mai bun lucru ar fi să ehm, reluăm bunele practici pe care le cunoaștem. Știm că în Statele Unite transferul de tehnologii ehm, și cooperarea între universități a început încă din anii 20 ai secolului 20 și iată ce permite astăzi firmelor americane să participe cu succes la venture capital. Am citit recent o carte și spunea că în Statele Unite 7000 de firme uh, cu cifre de afaceri de 120 de miliarde de dolari uh, reușesc să investească în fiecare an în noi tehnologii. Și în Europa avem un exemplu de succes, Universitatea din Cambridge, care a reușit să atragă în campusul său universitar o serie de întreprinderi, de firme, care se ocupă cu cercetarea sau cu temele de cercetare care sunt, uh, să zicem, studiate la Cambridge. Mai avem și alte exemple, exemple în Finlanda, școli de ingineri acolo care cooperează foarte strâns cu întreprinderi eh, din domeniul electronicii sau firmele acestea sunt implantate chiar în campusuri. Universitatea Imperial College din Statele Unite, alt exemplu. Acolo ei au invitat un reprezentant al industriei farmaceutice, i-au propus să se instaleze acolo și vedem, iată, încă un exemplu uh, de cooperare între industrie și sectorul academic sau de cercetare. Acum aș da o opinie personală, dacă îmi permiteți. Aș spune că în Europa vorbim mult, spunem cuvinte frumoase, dar nu facem mare lucru. O colegă spunea că timpul ne presează și studiile arată că prin 2025 uh, o să fim practic în afara concursului, ca să zic așa. Și nu facem nimic ca să reacționăm. Și termin acum, domnule președinte, dacă îmi permiteți, ce putem să facem însă acum? Foarte rapid. Avem 2000 de universități în Europa și investițiile sunt risipite, uh, sau fondurile sunt risipite când vine vorba de aceste investiții. Se vorbește de poluri de excelență, de centre de excelență la, în diverse țări uh, europene. În Statele Unite, un stat cum ar fi Nebraska nu se plânge că investițiile merg în California sau în Massachusetts la Cambridge. Dacă în Europa dorim să avem o conștiință sau o etică europeană, trebuie să știm că trebuie să investim acolo unde merită să stimulăm aturile. Am vizitat Grenoble și avem nevoie de mai multe centre tip Grenoble în Europa ca să ne dezvoltăm. Mulțumesc! Mulțumesc că îmi cer scuze că am uh, intervenit așa rapid, însă mai avem încă 12 colegi care vor să ia cuvântul și e important să auzim și niște răspunsuri complete pentru că dacă întrebările sunt prea lungi, nici nu vom mai auzi răspunsurile. De aceea întrerup acum seria de întrebări și dau din nou cuvântul experților, invitaților noștri și rog să se concentreze pe acele întrebări care sunt foarte importante pentru, pentru dânsii, pentru că nu vom putea răspunde la toate. Domnule, domnule Green, probabil dumneavoastră trebuie să începeți. Mulțumesc, domnule președinte. Aș putea să răspund la întrebările adresate de doamna Castelo și doamna Hipner, care s-au referit la exemplele de cooperare între cercetare și in, industrie, adică între universități și industrie. Acest sistem business as usual nu este unul potrivit pentru Europa. Acum câteva săptămâni am participat la o delegație uh, și trebuie să vă atrag atenția asupra Californiei, unde există o colaborare foarte strânsă între instituții foarte mici, ca de exemplu Caltech, care nu are nici măcar 200 de facultăți și um, companii de mare um, amploare. E vorba de Uh, institute de cercetare foarte dezvoltate. Deci o adevărată simbioză, aș putea spune, între cele două. Și vedem că Europa rămâne în urmă. Un exemplu similar, Stanford. Și vorbind cu vicerectorul acestei universități, am ridicat problema conflictului de interese. De exemplu, dacă într-o universitate se dorește ca un uh, profesor să participe la inovație, răspunsul a fost foarte clar. Dacă industria nu vrea să lucreze cu profesorii noștri, nici noi nu vom dori să lucrăm cu ei. Deci există o impulsionare a colaborării cu instituțiile de cercetare și cu universitățile. Uh, Și trebuie să avem astfel de exemple și în Europa și să le integrăm într-un sistem de inovare care să includă și autoritățile locale și regionale pentru a reflecta și nevoile de la nivel local. Acum, exemple de cooperare așa cum ne-a cerut doamna Hipner. Uh, vă dau exemplul Grenoble și nu sunt din Grenoble, eu sunt irlandez, dar avem un exemplu foarte bun aici. Și ar trebui să ne întrebăm de ce Europa este lider, are Uh, companiile lidere în uh, sectorul microelectronicii în Grenoble. Este un oraș mic, uh, destul de departe de centrul de putere al Europei și răspunsul este pentru că la Grenoble avem un institut de cercetare care este lider în sectorul său și acest institut Eh, lucrează, colaborează cu Esti, cu alte mm, companii mm, eh, din sector. A atras, eh, de exemplu, un parteneriat cu IBM. Există cooperări cu universitățile locale și cu organizațiile de cercetare din regiune. Deci, cred că acesta este modul în care trebuie să procedăm, adică să avem o um, cooperare foarte strânsă între toți actorii și să nu, ne mai, să nu mai vorbim doar de acest triunghi al cunoașterii. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Mas, aveți cuvântul. Eh, Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și europarlamentarilor pentru numărul mare de întrebări pe care mi le-au adresat. Voi încerca să compactez lucrurile. În ceea ce privește industria de construcții, cel mai important lucru e următorul. Ne gândim ce putem noi să facem și în ceea ce privește proiectele demonstrative, astfel încât uh, să vedem cum se desfășoară lucrurile în societate și în societate și ce putem face în ceea ce privește uh, Um, educația și formarea. Cred că e un lucru foarte practic. Este un ritm pe care trebuie să-l menținem în uh, felul nostru de gândire. Și am vorbit despre acele stimulente care ar putea să se concentreze în aceste sectoare. Desigur, e nevoie de inovații, e nevoie de cercetare pentru a putea găsi răspunsuri la diferitele întrebări din diferitele domenii. Toate domeniile trebuie să fie cercetate. În ceea ce privește industria de construcții, trebuie să vedem toate elementele de care ne putem folosi. Și trebuie să putem și să arătăm ceea ce facem pe trei niveluri. Upscaling este de asemenea un cuvânt important și uh, este foarte strâns legat de numărul mare de IMM-uri care există în România. Și aici găsim o altă componentă care este din nou legată foarte mult de educație, de formare. Trebuie să fie implicați toți oamenii care lucrează în domeniul construcțiilor, sunt oameni pe care trebuie să îi atragem. Nu trebuie doar să le dăm ordine, tu faci asta, tu faci cealaltă. Nu, trebuie să găsim o modalitate prin care să îi atragem spre acest sector astfel încât să ajungem la inovații. În acest sector există două curente importante și acestea sunt în strânsă legătură cu ceea ce se întâmplă și în alte industrii, pentru că sunt strâns legate. Se fac niște modele pe calculator, niște machete și așa cu ajutorul unei echipe de experți care se așează în fața unui ecran, pot să observe acel model și să vorbească despre așteptările pe care le avem de la anumite modele, să discute toate aceste toate ideile care intră în proces înainte de a se pune în aplicare lucrurile. Deci este foarte important acest proces virtual de construcție de modele. Sunt foarte importante modelele virtuale în acest sens. Și acum suntem tocmai la punctul de trecere. S-a vorbit deja foarte mult despre faptul că ne-am gândit mult la lucruri, însă acum chiar trebuie să trecem la punerea în practică aceste modele virtuale vin cu foarte multe tehnologii inovative și unele dintre ele sunt puse în aplicare cu clienții. Dar un al doilea curent important este următorul și acesta se referă la cele 3 milioane de IMM-uri din Europa. În Europa, în industria de construcții, se încearcă acum uh, următorul lucru să se folosească cunoștințele care există deja și e vorba aici de un management lejer, lean management. Se încearcă o cale de a lucra împreună spre se ajunge la niște proceduri bune, efici, efici, efici, Eficientizarea prețurilor este, costurilor este de asemenea foarte importantă. Și trebuie să se discute cu aceste 3 milioane de IMM-uri și cu lucrătorii din acestea. Astfel am putea să aflăm exact care sunt nevoile IMM-urilor și din nou vom să vorbim despre formare și educație. Cred că acest dialog e unul foarte important. Eficiența energetică este un punct foarte important, bineînțeles. Este cel mai important lucru pentru societate în acest moment. Și aici e din nou foarte importantă cooperarea. Care sunt lucrurile pe care le poate face Parlamentul European? Cred că domnul Butikov a pus această întrebare. Unul dintre cele mai importante lucruri e faptul că textele legislative ar trebui să țină cont și de ceea ce se și de, să se discute și cu reprezentanții industriei. Se există niște tratate Industria de construcție are răspunderea în ceea ce privește contractele pe care le încheie cu diferite alte instituții. dacă îi se spune industriei de construcție, îi se dă un cadru bun pentru afaceri, atunci și acesta este un tip de contract texte legislative la nivel uh, național de multe ori pun niște piedici pentru că mai există și altfel de contracte de servicii și alte tipuri. Nu ar trebui să fie așa. Nu ar, ar trebui să fie luate în, în considerare alte elemente Cred că niște contracte în ceea ce privește serviciile ar putea fi de ajutor și acest lucru trebuie să fie făcut. Când vorbim despre spații construite și reconstruite și aici trebuie să discute cu proprietarii și să vedem ce se întâmplă. În asemenea cazuri nu trebuie să se recurgă la resurse financiare statale. Nu, proprietarii ei trebuie să investească în reconstruire, moderniz- reconstruirea sau modernizarea clădirilor. Cam acestea au fost observațiile mele în acest sens, în ceea ce privește clădirile vechi. Există și cifre în ceea ce privește formarea, dar nu voi trece acum la ele. Cred că trebuie să vorbim foarte mult despre ce așteptăm de la industria de construcții în ceea ce privește clădirile eficiente din punct de vedere energetic. Vă mulțumesc! Domnul președinte, domnul Besi, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, mulțumesc că pot să răspund astăzi la întrebările dumneavoastră. Sunt foarte multe întrebări, nu vreau să depășesc timpul. S-a întrebat și din part, domnul Buticofer a întrebat despre cadru, despre condiții și cred că lucrurile stau în felul următor. Unele dezvoltări ar putea să se întâmple mult mai repede, se ajunge foarte repede spre protecționism și aici intervin probleme în ceea ce privește exporturile, ce dorim și ce trebuie să, ex- să exportăm. Trec acum la automobilele electrice. Pe foarte scurt, pe scurt, mă voi referi aici la IMM-uri. Este clar importantă mobilitatea și trebuie să ne implicăm foarte mult aici. Mobilitatea electrică este importantă, dar trebuie să avem energie, astfel, energia necesară astfel încât emisiile de dioxid de carbon să scadă. Pentru a se aduce pe piață mașinile electrice e nevoie și de alte măsuri. E clar că asemenea automobile sunt mult mai scumpe decât cele normale. Puterea de cumpărare a europenilor a scăzut foarte mult în ultimii ani, așa că nu au posibilitatea de a economisi și a cheltui mai apoi bani și pentru mobilitate, dar e clar că de mobilitate e nevoie, pentru că e nevoie de libertate, de mișcare. Și vreau să ating puțin și subiectul instrumentelor. ceea ce se întâmplă acum este mult prea complex, e mult prea complex acest proces pentru IMM-uri. Și și am văzut acest lucru, se folosea întâi FP7, veneau ideile, se, au existat niște contracte, dar a durat trei ani dezvoltarea. Și când vorbim despre un uh, IMM, problemele trebuie să fie rezolvate înainte. Trebuie ca lucrurile să se întâmple mai rapid. Există și propuneri în acest sens, cum se pot realiza aceste lucruri, însă trebuie să existe dialog, cum să se pună în aplicare. Eu sunt foarte de acord cu acest fel de implicare. Nu văd, uh, foar, nu văd exact uh, cât de importantă e diferența între marea industrie și MM-uri, Însă, cei care au acces la piață și cei care au succes sunt cei care pot să îi impulsioneze și pe ceilalți. În industria de automobile, 30%, 40% sunt produse făcute chiar în companiile mari, restul vin de la IMM-uri. Și vă voi da acum un exemplu din Germania. Dacă lucrurile nu, au sta, nu ar sta așa cum am spus în ceea ce privește produsele folosite, atunci uh, ne-ar fi foarte greu. Noi trebuie să găsim parteneri competenți astfel încât noi produse să apară pe piață. Structura industrială durabilă este foarte importantă. E nevoie de o structură uh, durabilă E nevoie de 30 de ani în care să facă aceste lucruri și acești 30 de ani trebuie să fie prefinanțați și e din nou o problemă. Așa că e nevoie de foarte multe investiții ca să iasă ceva din toate aceste lucruri și exact așa se întâmplă. Pentru mine acesta este un punct foarte important. și s-a vorbit și despre acele proiecte de demonstrație și că trebuie să fie sprijinite. Trebuie să vedem ce idei bune sunt care rămân pe hârtie de multe ori, unele nu se mai pot vinde, intervine aici și licența, însă în principiu banii se câștigă prin producție Inovațiile de pe piață sunt foarte importante și așa se câștigă bani, așa că trebuie să vedem cum putem îmbunătăți și acest domeniu în Europa. Vă mulțumesc, domnule doctor Plișchi, aveți cuvântul. Vă mulțumesc pentru întrebări. Voi încerca să răspund la o parte din ele. S-a pus întrebarea cum putem să ajutăm IMM-urile să aibă fonduri suficiente pentru inovații. Acest lucru e problematic acum din trei motive. De obicei, toate procesele sunt mult prea complicate, astfel de IMM-uri nu au resurse pentru a aborda acest, această problemă. un, a doilea problemă e că lucrurile nu sunt destul de transparente pe piața europeană și din această cauză IMM-urile nu pot să-și facă o privire de ansamblu. De aceea ne dorim să ajutăm industria. Avem un serviciu care se numește Grant IT Service și în acest serviciu dăm o privire de ansamblu în care să fie disponibilă IMM-urilor Aici se găsesc informații în ceea ce privește proiectele de, inform- de cercetare și informare, însă e nevoie de mai multă acțiune. S-a vorbit apoi despre sisteme și dacă se lucrează în mod continuu la îmbunătățire. Bineînțeles, e vorba de un proces de durată, o activitate pe termen lung și nu doar în chimia nouă, ci și cea clasică. Doar un exemplu, emisia de, reducerea de emis, reducerea emisiilor de dioxid de carbon, 30% în, uh, în acest timp. E vorba aici și de faptul că trebuie să fim mai competenți, mai, uh, mai puternici în ceea ce privește concurența. Există un proiect, există trei fabrici implicate și IMM-uri sunt implicate, firme mari și universități cu toții lucrează la următorul fapt, la fabrica viitorului în domeniul chimic. Există mai multe astfel de proiecte pilot. S-a pus și întrebarea în legătură cu economisirea energiei, dacă mai există potențial sau nu în acest sens. Întotdeauna există potențial de economisire a energiei. Procesele se schimbă, și vă dau un exemplu de la Bayern. Avem un fel de sistem de verificare a climei. Însă aici e interesant următorul lucru. Ce vom putea noi să facem cu acest lucru? Vom putea să ajungem la faptul că se vor economisi cam 10% din uh, consumul de energie prin acest nou sistem. Există indicii foarte bune că și în chimia clasică există potențial de economisire a energiei. Ceea ce privește clorul, clorul există peste tot, nu doar în produsele chimice, ci în foarte multe ramuri ale industriei. Clorul, producerea clorului consumă foarte, foarte multă energie, o cantitate mare. Ar trebui să se dezvolte o, o nouă metodă de producere a clorului cu o nouă tehnologie se, va, se vor putea economisi 40 de procente din energie. Și s-a pus și întrebarea în legătură cu politica de ordonare. Și acum, fără să intru în detalii, vreau să spun că avem nevoie de niște instrumente simple. Dacă e nevoie de o industrie de consultare care să le ajute pe firme, atunci deja există probleme. Trebuie să, să acordăm mai uh, multe fonduri pentru investiții. În Europa se dau cam 3,8 miliarde pentru cercetare, în comparație cu alte zone ne dăm seama că există un dezechilibru. Trebuie ca inovațiile să ajungă la consumator, să ajungă pe piață. Dacă nu facem acest lucru, nu facem nimic, așa că e nevoie de fonduri mai mari în ceea ce privește inovațiile. Și tot în ceea ce privește politicile, trebuie să ne gândim și la proiecte care sunt orientate spre dezvoltarea societății. Proiecte care să pornească de la industrie. Pentru toate provocările în fața cărora ne aflăm, climă, mobilitate, energie. Dacă vom face aceste lucruri cu succes, atunci se vor pune în mișcare și alte proiecte și lucrurile vor funcționa de la sine. Da, cred că am răspuns la principalele întrebări. Domnul președinte, vă mulțumesc. Domnule Dârvi, aveți cuvântul. Mulțumesc. Nu o să... Nu pot să vă dau niște informații de primă mână asupra actului privind inovația. Este, de fapt, un document care se va referi la um, inovație și cercetare. Uh, Voi încerca să vorbesc mai degrabă despre niște aspecte care mi se par importante în această dezbatere și care se vor regăsi probabil în acest viitor document strategic al Comisiei. În primul rând, problema instrumentelor financiare. Cred că ne aflăm într-o situație de criză, care, chiar dacă nu este la fel de dramatică ca anul trecut, este legată acum de accesul la finanțare pentru companii și mai ales pentru întreprinderile mici și mijlocii, dar nu numai. Așadar, la nivelul Comisiei, în colaborare cu colegii noștri de la Banca Europeană de Investiții și de, um, de la Fondul European de Investiții, trebuie să fim capabili să propunem o paletă de instrumente financiare care să meargă de la venture capital până la alte instrumente cu garanție și care să permită o acțiune suplimentară față de cea a statelor membre. Problema Uniunii Europene în acest domeniu este fragmentarea. Nu există o reglementare unică în ceea ce privește fondurile de risc, venture capital. Există reglementări specifice statelor membre, de unde această fragmentare și această uh, problemă legată de cross-border investment, de investițiile transfrontaliere. Vom încerca să lucrăm pe această problemă, să creăm niște instrumente financiare de dimensiune europeană care să permită depășirea acestei probleme de fragmentare. Aceasta este una din ideile la care lucrăm în prezent împreună cu colegii noștri de la Banca Europeană de Investiții și de la Fondul European de Investiții. În prezent există o întreagă generație de instrumente financiare care funcționează, care sunt implementate și care permit IMM-urilor să profite profite de capitalul de risc, cât și de sistemele de garantare eh, care sunt implementate de colegii noștri de la Fondul European de Investiții cu fonduri de la Comisia Europeană. Este un sistem care există deja și pe care dorim să-l aprofundăm. Un alt element important în contextul unei societăți complexe ca cea în care trăim, complexul de framework condition. Aceste condiții cadru sunt esențiale dacă uh, dorim să facilităm dezvoltarea de noi piețe. Nu putem vorbi de vehicule electrice, de exemplu, dacă nu ne gândim și la infrastructuri, dacă nu ne gândim la reglementări. Nu putem vorbi despre ecoconstrucții dacă nu ne gândim și la reglementări și infrastructuri, um, la smart grid, etc. De aceea este foarte important ca factorii de decizie să aibă o viziune care să integreze diferitele uh, aspecte ale ofertei, cererii, ale reglementărilor pentru a putea propune o soluție cu adevărat globală. Și cred că acest element poate permite uh, o soluție de succes. Deci dacă reușim să construim această activitate integrată, atunci putem crea în Europa niște condiții mai bune pentru dezvoltarea inovațiilor. Un alt element extrem de important și pe care îl uităm deseori este importanța achizițiilor publice. Achizițiile publice reprezintă cam 16% din produsul național brut. Este vorba de o masă enormă care permite influențarea orientării producției de bunuri și servicii. Dacă mâine toate administrațiile, toate spitalele și toate universitățile decid că trebuie să fie ecoeficiente, atunci asta înseamnă niște achiziții publice enorme pentru industrie care um, vor permite Europei să joace un rol de lider în competiția mondială în acest domeniu. Și de ce trebuie să reținem această problemă a achizițiilor publice și să facem în așa fel încât uh, instituțiile care fac caietele de sarcini pentru aceste achiziții publice să aibă uh, în minte o viziune inovatoare și vom încerca să uh, creăm o rețea a instituțiilor la nivel european, a celor care mm, scriu caietele de sarcini din achizițiile publice pentru a ne asigura că vor păstra în minte această idee de inovație. Un alt element cheie, infrastructurile. Mai mulți oratori au vorbit despre asta, nu putem să ne gândim la energiile regenerabile fără să ne gândim și la smart grid, nu putem să neglijăm necesitatea existenței unor sisteme specifice pentru um, aparatele electrice inovatoare, etc. Infrastructura este foarte importantă dacă dorim să progresăm în materie de inovație. Acum, abilitățile, competențele uh, și calificarea mâinii de lucru. Uh, cred că Europa trebuie să-și uh, regăsească acea imagine um, pozitivă în ceea ce privește formarea, educarea și cercetarea. Și mm, aici trebuie implicate universitățile de talie mondială. Anumite universități europene au, într-adevăr, o dimensiune, sunt de talie mondială, dar nu suficiente. Uh, foarte mulți tineri care mm, când se gândesc să-și facă uh, studiile în străinătate nu se gândesc numai la Stanford sau nu trebuie să se gândească numai la Stanford și la Harvard, ci ar trebui să ia în considerare și universitățile europene. Acestea trebuie să fie mai competitive la scara mondială. Aș, de asemenea, trebuie completat rolul universităților și rolul structurilor de formare prin intermediul unor inițiative de tip public-privat. Am uh, lansat o inițiativă destul de modestă, e-skills, dar care are un efect neneglijabil în materie de formare uh, informatică. Și uh, cred că și aici trebuie să mai lucrăm. Și ultimele două puncte pe care vreau să insist, clusterele. Mai mulți um, vorbitori au vorbit sau le-au menționat. Cred că este foarte important la nivel local și regional să se creeze niște uh, grupuri de cooperare la care să participe universitățile, instituțiile de cercet- institutele de cercetare și IMM-urile. Tocmai pentru acestea din urmă este foarte important să existe această cooperare, să existe acest proces de cross-fertilization um, cu institutele de cercetare și cu marile companii. Există mai multe exemple în Europa, nu o să le citesc, au fost deja citate exemplele Grenoble, um, Cambridge, Dresda, și aici problema este de dimensiune critică. Dacă comparați, și o să vă dau trei cifre. Silicon Valley înseamnă peste 300.000 de uh, locuri de muncă calificate. Bangalore, 70.000 de 170.000 um, de locuri de muncă calificate. Prima uh, concentrare de forță de muncă europeană reprezintă între 40 și 50 de uh, mii de locuri de muncă. De aceea trebuie create aceste clustere care pot uh, juca un rol favorabil la nivel european. Și ultimul punct, guvernanța și simplificarea. Am auzit mesajul uh, dumneavoastră, această solicitare de simplificare și noi suntem conștienți de aceste probleme. Um, în acest an se va revizui regulamentul financiar european. Iată o oportunitate pentru a avea un regulament financiar care să faciliteze lucrurile în acest sens și este important să reușim să ne simplificăm abordarea. Suntem conștienți de, de asta. Guvernanța înseamnă două lucruri. Trebuie să avem o mai bună complementaritate, trebuie să aplicăm principiul subsidiarității, dar să avem și o mai bună complementaritate între instrumentele utilizate la nivel european, național și regional și la nivelul comisiei încercăm să facem eforturi pentru a lucra din ce în ce mai strâns cu colegii de la DG Cercetare, eu însumi fac parte din DG Întreprinderi, precum și o colaborare cu colegii de la DG Regio, pentru că uh, astfel putem contribui la inovarea în Europa printr-un demers uh, bine coordonat. Iată pe ce lucrăm uh, astăzi și în viitor. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Totul e foarte important, dar vreau să ne organizăm. Mai am încă 14 colegi care vor să ia cuvântul. Trebuie să terminăm la ora 11 și jumătate pentru că urmează un alt punct. Așa că de acum propun ca întrebările să dureze un minut și va urma și discuția despre EU 2020, observ că deja se vorbește despre ea, poate vom depăși puțin timpul și acum continuăm cu întrebările. Domnule Rumpaj powiedział bardzo ważną, istotną sprawę na sesji, mianowicie, że Europa to S-a spus ieri că competitivitatea trebuie să fie um, revizuită în statele membre și uh, pe piața uh, europeană. Europa este un producător major și cred că situația din prezent este de așa natură încât uh, asistăm la o concurență neloială care duce la distrugerea multor sectoare uh, și la relocarea multor companii, nu numai către China, uh, ci chiar și către Statele Unite, unde nu numai energia uh, este uh, ieftină, ci există și alte elemente competitive. De aceea mă întreb dacă în această situație Europa nu ar trebui să-și utilizeze politica vamală pentru a avea niște efecte pozitive și pentru a opri această migrare a companiilor în exteriorul Europei și, în al doilea rând, pentru a colecta fonduri pe care să le investească în cercetare și inovație și, în al treilea rând, pentru a își revizui propriul model de consum. În prezent, uh, consumul este bazat pe importuri și, totuși, mașinile inteligente, vehiculele inteligente, casele inteligente, orașele inteligente, toate aceste elemente sunt modele pentru, un vi- pentru viitor și avem nevoie de fonduri pentru asta. Ar trebui să direcționăm aceste fonduri spre aceste obiective și apoi să revizuim politica vamală. Are cuvânt Mulțumesc pentru toate aceste informații interesante pe care le-am auzit, însă nu am uh, uh, vorbit încă de un element uh, crucial. Um, industria înseamnă profit, nu este o uh, instituție caritabilă și trebuie să înțelegem că uh, obiectivul nu este de a crea un mediu care să nu contribuie la dezvoltarea industriei. Și observăm că spiritul de antreprenoriat dispare din ce în ce mai mult în Europa europenii au uh, valori diferite și nu se descurcă foarte bine la acest uh, capitol. Um, vorbim foarte mult despre economia socială care devine, sau despre piețele sociale care devin din ce ce mai sociale și din ce ce mai puțin piețe. Și această societate europeană um, este afectată de o boală uh, care uh, este evidențiată prin disparitatea între obiectivele pe care le-am fixat prin tratatul de la Lisabona și rezultatele pe care le vedem astăzi. Unde se duc investițiile? Nu se duc neapărat spre inovație și cercetare. Numai o parte din țări beneficiază de aceste uh, uh fonduri. Și trebuie să adresez o întrebare fundamentală experților. Să ne imaginăm că avem între 15 și 20 de milioane de dolari în buzunar și trebuie să investim în industrie. Dincolo de un vag sentiment pro-european, ce v-ar determina să investiți în Europa? Dacă aveți un randament al investiției mai bun în Asia sau Statele Unite, de ce ați investi în Europa? Urmează domnul colector. Președinte, la prima domanda e al Mulțumesc, domnule președinte. Prima întrebare către domnul Green. Am apreciat foarte mult prezentarea dumnealui și sper că va putea să ne comunice prezentarea în format scris. Ne-ați descris uh, Uh, un fel de mm, furtună care a afectat întreaga industrie. Asistam la un proces de concentrare extremă și de dispariție a unui mare număr de companii. Știm că costurile tehnologice sunt foarte ridicate și atunci investițiile trebuie să fie la același nivel, dar ceea ce ne-ați descris dumneavoastră este un proces irreversibil sau credeți că putem să schimbăm ceva și în ce mod am putea face acest lucru? Este o problemă de resurse, este o problemă de legătură între cercetare și inovație pe de o parte și industria pe cealaltă parte. Trebuie să mizăm pe uh, politici regionale. Am adoptat un document care spune cum își pot schimba procesul de producție companiile pentru a viza o eficiență energetică mai mare și de asemenea cum um, au procedat alte sectoare. Ați vorbit despre niște obiecte care, despre obiective, îmi cer scuze, constrângătoare. În această comisie, noi am fost în favoarea obiectivelor constrângătoare și uh, credem că ele trebuie definite. Dumneavoastră însă considerați că este o idee bună sau este nerealistă? Trebuie să ne arătăm ambițioși, dar credeți că aceste obiective obligatorii, constrângătoare, ar fi o idee bună sau nu? Și o să pun o altă întrebare mai târziu. Domnul Piper. Vă mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să fac o scurtă observație în ceea ce a spus domnul reprezentant al Comisiei, un lucru care m-a îngrijorat. Se pare că domină următoarea impresie. Tehnologia poate fi reglementată la nivel central din Bruxelles. Ați vorbit foarte pe scurt despre structura politică europeană. Da, există o politică în ceea ce privește cercetarea, e foarte importantă și continuă dezvoltarea. Să e nevoie de impuls la nivel de regiuni, astfel încât uh, micile companii din regiuni să poată să se implice. Și aici avem o îndatorire europeană foarte importantă. Trebuie ca gândirea la nivel național să se concentreze mai mult pe regiuni. Deci e nevoie de anumite programe care să se poată concentra pe regiuni. Și acest lucru funcționează foarte bine. Funcționează și în Germania, funcționează și în Franța. Astfel încât în rețelele internaționale se poate acționa și nu, lucrurile nu trebuie să vină din Bruxelles, să fie concentrate aici. Acest lucru se poate delega în alte regiuni. Și acesta este primul punct pe care am vrut să-l menționez. Al doilea. Mi-a lipsit un lucru în prezentările tuturor uh, invitaților, și anume în ceea ce privește industria tradițională. Cum, care e diferența între locurile de muncă de până acum și cele care se vor crea pe viitor cu aceste noi energii? Cât, va costa, cât vor costa noile rețele? Uh, care sunt costurile pentru implementarea acestor noi tehnologii și a tehnologiilor eco- ecologice. Și mi-a lipsit acest lucru și din prezentarea domnului Plișche, deși a vorbit în limba engleză, avem o interpretare bună aici. Așa că aș vrea să știu și în acest sens cum stau lucrurile. Domnul președinte, doamna Țică, aveți cuvântul. Un minut, vă rog domnule președinte. Am să fiu uh, foarte scurtă. Am uh, patru puncte pe care aș vrea să le uh, prezint. 1. Aș vrea să încep prin a spune că nu există un viitor al politicii industriale fără implicarea sindicatelor. Și mi-aș fi dorit ca astăzi și reprezentanții lucrătorilor să fie prezenți la aceste dezbateri. Doi, cred că în ceea ce privește inovarea și cercetarea trebuie modificat Uh, cadrul comunitar pentru a încuraja și a facilita chiar participarea întreprinderilor mici și mijlocii. Trei, Cred că una dintre cauzele crizei economice este exact politica de dezindustrializare dusă în ultimii zece ani. Uh, de aici avem, uh, practic, și rata mare a șomajului. Vreau să subliniez că astăzi 20% dintre tineri sunt șomeri, și de aceea sper să dezvoltăm împreună o politică industrială ambițioasă, sustenabilă, atât din punct de vedere al mediului, ca să putem crește rata de angajare. Și vreau să închei prin a saluta faptul că pentru prima dată la Consiliul European din 25-26 martie, liderii statelor membre și-au luat angajamentul ferm de a, de a crește eficiența energetică cu 20% până în 2020 este prima dată când avem un angajament ferm în acest sens și aș dori să întreb cum se va reflecta acest lucru în politica industrială a Uniunii Europene. Mulțumesc! Vă mulțumim. Urmează următorul coleg. Domnule Mizaros, aveți cuvânt. Space has Mulțumesc. Nu s-a vorbit foarte mult despre uh, energia atomică și cercetarea nucleară. Așa că Aș vrea să întreb pe domnul profesor Crin cum vede el acest sector și la ce ne putem aștepta în viitor. În special, ar fi bine să știm care va fi rolul uh, noilor uh, rezultate științifice în acest domeniu. Mă gândesc în principal la fiziunea nucleară. Mulțumesc, domnul Balcites. Ačiū, gerimas pirmininkė. Iš tikrųjų, taip pat noriu padėkoti už pateiktą informaciją. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru informațiile pe care le-am auzit aici, foarte interesante, foarte folositoare. Dar trebuie să recunoaștem că, în ciuda unor eforturi semnificative și în ciuda multor investiții, nu avem astăzi un mare potențial de cercetare în Europa. Avem nevoie de o nouă piramidă a cunoașterii și de alte multe stimulente pe care nu le avem. Principalul obiectiv este creșterea competitivității Europei și asta înseamnă că trebuie să stăpăm de diferențele care există astăzi între diversele regiuni ale Europei. Mă gândesc în principal la noile state membre, pentru că potențialul lor de cercetare încă nu a fost exploatat suficient. Mai sunt multe de făcut și există multe argumente uh, care ne explică de ce acest lucru s-a întâmplat, inclusiv un anumit protecționism. Dar Trebuie să uh, nivelăm aceste diferențe și sper că în viitor ne vom preocupa mai mult de aceste aspecte. În sfârșit, vreau să știu ce crede domnul de la Comisie în ceea ce privește deci, potențialul de cercetare în noile state membre. Vă mulțumesc, doamna Hoștet. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Am vorbit despre slăbiciunile sau punctele slabe ale acestei politici industriale și s-a vorbit aici despre transferul de tehnologii și de problema comercializării tehnologiilor. Astăzi vedem China peste tot, a invadat până și Africa, pentru că Uniunea Europeană a uitat de Africa. Africa, China, pardon, investește astăzi și în Europa, cumpără industrii, firme întregi, sectoare industriale. Am auzit recent că Volvo, mândria suedezilor, a fost cumpărată de chinezi și avem astfel de exemple cu duiumul pe tot cuprinsul Europei. Și iată problema transferului de tehnologii, pentru că atunci când se răscum, se cumpără aceste firme, China Pune mâna pe aceste tehnologii. Ce se va întâmpla peste câțiva ani, foarte curând, când China va stăpâni într-adevăr aceste uh, tehnologii și va putea să lupte de la egal la egal cu Europa în acest sector? Apoi am vorbit să vorbim puțin despre brevetul european. N-ar trebui oare să întărim uh, sau să consolidăm acest brevet european? S-a vorbit apoi despre simplificarea accesului IMM-urilor, care să poată, într-adevăr, să aibă și ele parte de beneficiile brevetului european. Dacă dorim apoi să uh, îmbunătățim comercializarea, va trebui să aducem noi investiții, deci noi norme și reguli financiare prin intermediul parteneriatelor public-privat. Și, bineînțeles, s-a vorbit despre BEI și rolul acestei bănci, uh, însă trebuie să schimbăm cumva uh, amploarea sau, în fine, uh, nivelul la care vorbim pentru a stimula IMM-urilor. Sunt multe lucruri de spus. Pe mine mă îngrijorează personal uh, spionajul industrial de care se fac vinovat o serie de țări terțe, cum ar fi China. Întrebarea este dacă nu să ne trezim într-o, uh, într-o zi într-un fel de pană, într-o imposibilitate de a acționa, supuși fiind voinței și bunului plac al Chinei și altor țări. Trebuie să facem acest lucru dacă nu dorim să um, sacrificăm industria europeană. Domnul Jadot. mulțumesc domnule președinte, mulțumesc invitațiilor. Cred că am avut aici o dezbatere interesantă privind inovarea, însă nu cred că viitorul industriei europene se rezumă numai la problema inovării. Nu am vorbit, mi se pare, de cine hotărăște care și ce este inovația sau care sunt aceste inovații. Aș fi vrut să-mi spună Comisia mai multe despre biotehnologii sau nanotehnologii în domeniul agroalimentar. Foarte bine, însă Um, societatea are și ea un cuvânt de spus. Societatea, în ansamblul ei, nu dorește aceste biotehnologii. Sunt membrii Consiliului European care nu vor aceste biotehnologii, care doresc tocmai o reformă a Agenției Europene pentru Siguranța Alimentelor, ca să împiedice aceste biotehnologii. Nu putem, în paralel, să uh, lucrăm pe aceste biotehnologii fără să ne întrebăm cui servesc aceste biotehnologii. Uh, și astăzi uh, Comisia, Instanțelor europene nu-și pun aceste întrebări uh, vitale. În sfârșit, uh, vorbim mult despre industrie care cere bani europeni pentru cercetare, inovație, însă care este rolul Europei în orientarea și ghidarea acestor cercetări? Industria chimică a fost foarte opusă regulamentului RICI, am vorbit ieri mult despre vehiculele ușoare și vedem că um, în amonte se vorbește despre mașini electrice, despre industrii mai mult, mult puțin poluante, însă trebuie să ne întrebăm ce vor europenii în materie de inovare. <clears throat> Ni se spune despre o producție a clorului mai puțin poluantă? Eu mă întreb însă altceva. Nu cumva ar trebui să scădem producția de clor pur și simplu. Deci întrebarea este cine de cine e nevoie de coerență, de consecvență. Când se fac planuri de redresare și se uită economiile de energie și se investește în sequestrarea carbonului, când punem la punct o directivă privind performanța energetică a clădirilor și punem acest lucru pe ușă la vedere și uităm care este obiectivul ultim, cred că uh, sacrificăm coerența. De asta avem nevoie pentru cercetare în Europa. Vă mulțumesc! Oui, Monsieur le Président, eh bien, je vais rebondir sur la précédente intervention pour dire effectivement. Mulțumesc, uh, domnul Ena. Um, eu, pentru că nu stăpânesc engleza, uh, n-am înțeles bine titlul uh, dezbaterii. Eu credeam că vorbim despre viitorul politicii industriale și nu despre inovație, că dacă este vorba de Uh, inovație, eu spun 2% pentru inovație și cercetare. Bun, dar nu asta e subiectul. Uh, industria nu este numai cercetare și inovație. Să nu uităm importanța dumpingului social și de mediu. Dacă nu punem aceste întrebări, nu vom înțelege ce înseamnă industria. Nu avem politică industrială europeană? Din ce cauză? Pentru că fosta comisie a și spus și recunoscut că piața decide lucrurile. Am văzut în timpul crizei uh, ce s-a întâmplat dacă nu stăpânim uh, dacă nu stăpânim piața. Am văzut că criza începe să slăbească și că uh, piața își rea drepturile. Doamna Țicău a spus că e nevoie să ne gândim la lucrători, la angajați, la cei care lucrează într-adevăr în industrie, cercetare și uh, inovație. Pentru că, până la urmă, ei sunt cei care aduc uh, bogăția și venituri la buget. Piața este principalul responsabil, principalul vinovat și acest tratat la Lisabona, Biblia voastră, este pur și simplu viciat pe fond pentru că nu s-a vorbit despre obiectivele sociale minime. Am vorbit aici despre uh, Airbus, uh, TGV, Arian și alte proiecte mari industriale. Într-adevăr, am avut inovație, dar... Uh, aceasta prin sacrificarea locurilor de muncă, pentru că vrem bani, bani, bani și iarăși bani. Dacia Renault face Uh, beneficii enorme, dar nu noi beneficiem. Uh, investițiile până la urmă care se fac în China nu vor profita chinezilor, ci iarăși firmelor însele. Astăzi, avem, astăzi se acumulează capital și de serviciul cetățenilor Acum vreau să spun că toate întreprinderile care au delocalizat Continental, pe jos și așa mai departe, sunt în asentimentul și sprijin toți lucrătorii de acolo. E vorba de întreprinderi din Franța. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Eck! Mulțumesc! Îmi cer scuze pentru întârzierea la această audiere foarte importantă, însă am lucrat pe strategia 2020 și acesta este mm, un element foarte important din planul strategic de dezvoltare al Uniunii Europene în următorii 10 ani. Este un document foarte uh, important și este gata, este disponibil. Am auzit că ați discutat despre multe probleme care se regăsesc și în acest document strategic. Un element uh, principal este uh, planul uh, privind tehnologiile strategice uh, din uh, energie și se pare că lipsesc 40 uh, de miliarde de euro pentru finanțarea acestui program și o reacție în acest sens. Uh, m-ar interesa foarte mult să aflu care este părerea dumneavoastră. Vom discuta despre acest subiect în următoarele săptămâni și ar fi foarte bine dacă am avea un document cu aspectele esențiale pe care le-ați abordat în scris pentru că este foarte important și cu toții ați ridicat niște elemente foarte importante și aș dori de asemenea uh, să vedem care este sprijinul dumneavoastră față de um, aspectele pe care le-am auzit aici. S-a făcut o audiere și în uh, toamnă. Președinția spaniolă a abordat această temă uh, și a trebuit să refacem legătura cu FP8, dar este foarte important să arătați un sprijin în mod public și să participați la o dezbatere publică pe aceste aspecte, pentru că uh, dacă acest sprijin rămâne unul ascuns, atunci opiniile dumneavoastră nu vor fi integrate. Deci, prima întrebare era cea legată de tehnologiile de energie și a doua întrebare de, um, legată de contribuția dumneavoastră. Mulțumesc. Colegul Udi. Colegul Udi. Mulțumesc, domnule președinte. Cunoaștem bine contextul general planetar. Există un consens în ceea ce privește piețele și așa că nu mai avem de ce să inventăm um, apa caldă. Uh, fie că e vorba de chinezi, americani, liberali sau ultraliberali, există un consens pentru economia de piață și în acest context trebuie să lucrăm pentru a ne dezvolta industriile. Și, așa cum spunea domnul uh, Durvi, trebuie să simplificăm. Vă rog să începem cu simplificarea vieții de zi cu zi a industriei comisiei noastre. Și termin cu două întrebări către experții noștri pe care îi felicit. Care este părerea dumneavoastră privind dumpingul monetar planetar și dacă acesta aduce prejudicii industriei noastre? Și, în al doilea rând, am decis să avem niște mecanisme constrângătoare uh, în ceea ce privește protecția mediului, deși planeta, lumea în general refuză acest lucru și am văzut asta la Copenhaga. Cum credeți că trebuie să reacționăm în plan politic uh, pe piața noastră internă? Credeți că trebuie să lăsăm încă un acces liber pe piața noastră internă sau trebuie să introducem un mecanism de uh, includere a criteriilor de reducere a emisiilor de carbon uh, și să uh, și să adaptăm piața noastră la ceea ce se întâmplă în exterior și să excludem pe cei care nu respectă normele de mediu. Vă mulțumesc. Acum aș dori să dăm cuvântul experților, începem invers și voi da prima dată cuvântul reprezentantului Comisiei, domnul Dorvi. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, n-aș vrea să vă las impresia că uh, eu cred că tot ce se întâmplă, se întâmplă la Bruxelles. Uh, nu se iau deciziile în ce privește tehnologiile numai de la Bruxelles. Bruxelles are un, loc de, un rol de jucat, dar în inovație, cele care intervin în primul rând sunt companiile, înainte de administrația publică și um, cred că ca și dumneavoastră, cred că regiunea este un cadru ideal pentru dezvoltarea strategiilor de inovație, deci nivelul regional pentru dezvoltarea parteneriatelor între actorii inovației, universitățile, institutele de cercetare și companiile, um, agenții economici. Deci sunt de acord cu dumneavoastră și subliniez importanța regiunilor, dar asta nu înseamnă că Europa nu are un rol de jucat, mai ales pentru orientările generale care vor decide reglementările pentru viitor, care vor decide modul în care vom utiliza mai bine achizițiile publice și care care sunt proiectele uh, ample de societate pe care le vom finanța din fonduri europene. Deci există un efect al dimensiunii la nivel european de care trebuie să beneficiem și să profităm, susținând în același timp eforturile regiunilor. Acum, biotehnologiile, nanotehnologiile. Este o dezbatere foarte vastă și nu avem timp să o aprofundăm astăzi. Însă, dacă îmi permiteți, în intervenția mea am uh, vorbit foarte pe scurt despre mm, uh, eșecul dezbaterilor. Uh, nu cred că trebuie să respingem sau putem să respingem nanotehnologiile și biotehnologiile în întregime. Ar fi o abordare prea simplistă. În nanotehnologie există niște abordări foarte importante pentru domeniul medical și atunci nu cred că ar trebui să le respingem din prima. Însă trebuie să aprofundăm această problemă și trebuie să dezvoltăm acea dezbatere între știință și societate pentru a permite oamenilor de știință și reprezentanților industriei să-și prezinte uh, punctele de vedere și de asemenea să, să permitem și societății să-și uh, spună cuvântul într-o adevărată dezbatere democratică. Brevetele comunitare, acum brevetul comunitar, um, existența unui brevet comunitar ar fi foarte importantă pentru IMM-uri și pentru agenții economici în general și pentru toți cercetătorii cercetătorii în general. Pentru moment acesta nu există, dar am ajuns la un acord politic recent, acum câteva luni, și cred că suntem pe calea cea bună. Dar e nevoie de mult timp și pot să vă spun că am prezidat eu însumi un grup de lucru în 1995 care își propunea crearea acestui brevet comunitar, ca să înțelegeți de ce mult timp este nevoie. Acesta este modul în care funcționăm și cred că dacă acest brevet ar exista mâine, e bine, atunci statele membre și regiunile vor trebui să implementeze mecanismele de sprijin pentru IMM-uri pentru ca acesta să aibă un acces mai un acces facilitat la aceste brevete. Acum, parteneriatele uh, public-privat, uh, um, sunt foarte importante, mai ales în această situație de deficit public. Va trebui să ne bazăm pe uh, parteneriatele public-privat în aceste domenii și regulile noastre trebuie să permită aceste parteneriate cât mai ușor, dacă nu, ele vor ajunge la un eșec. Simplificarea. Am subliniat deja cât de mult cred că este necesară și nu pot decât să repet acest lucru piața protecționismului, bine, nu vreau să deschid o dezbatere în acest sens, dar criza din 1929 a arătat că măsurile protecționiste nu sunt neapărat soluția cea mai bună într-un moment de criză și cred că trebuie să ne gândim la asta și astăzi. Dau cuvântul domnului Plișche. Da, vreau să răspund și eu la întrebările în legătură cu investițiile din statele europene. Se investește în Europa, s-a investit și se va investi și în viitor. Condițiile cadru pentru investiții sunt pozitive în, din multe puncte de vedere. Cercetarea universitară e bună, infrastructura e bună, avem o rețea de IMM-uri, lucrători calificați, există o piață mare. Bineînțeles că există lucruri care pot fi îmbunătățite, cum ar fi aprovizionarea cu energie, discuția legată de materiile prime, care nu e o discuție la nivel european, ci la nivel global, da, ne-am concentrat astăzi pe subiectul inovație pentru că noi credem și știm că doar inovația este cea care e importantă pentru viitorul industriei chimice. Și deja sărbătorim mulți ani de activitate, am început cu inovații și, inovațiile și continuăm și astăzi să investim în inovații, pentru că am văzut că acesta este modul în care trebuie să procedăm. Și din punct de vedere social, este tot calea cea mai bună. Provocările cu care ne confruntăm, fie că vorbim despre schimbarea climei, energia, aprovizionarea cu alimente, uh, suprapopulația, îmbătrânirea populației, mai ales aici în Europa, toate aceste teme pot fi abordate doar prin intermediul inovațiilor. Asta în cazul în care statele vor să își mențină uh, dezvoltarea. Trebuie să fie acceptată tehnologia, aceasta joacă un rol foarte important și avem nevoie de o dezbatere socială pe acest subiect și aici pot să intervină și cercetătorii din mediul universitar, dar și noi ca și politicieni putem veni cu lucruri noi în această dezbatere. Și asta dacă ne dorim să putem concura cu alte regiuni, cu alte națiuni din lume și China a fost dată ca exemplu în acest sens. Domnul președinte, vă mulțumesc, domnule Bese, aveți cuvântul. Pe scurt, vorbesc și eu despre investiții și standarde în Europa și eu consider că investițiile sunt o temă foarte importantă. IMM-urile sunt active în Europa, își au aici sediile, dar trebuie să arunci o privire și pe piața globală pentru a putea să își comercializeze produsele. Câteodată observăm cum cei care merg să investească în străinătate observă că trebuie să producă acolo 40-50% la pro, 50 de procente din producție e producție proprie și acestea sunt o parte din condițiile obligatorii, condițiile cadru. Și de aceea, atunci când uh, discutăm despre aceste condiții cadru, trebuie să luăm în considerare și faptul că acestea trebuie să fie oneste și să fie valabile la nivel global. Dacă nu, nu vom avea un început bun, pentru că vor exista anumite diferențe și lucrurile nu vor funcționa. Trebuie ar, ar putea să funcționeze doar dacă există o rată de succes mult mai mare. Dacă nu, lucrurile nu vor merge bine. În ceea ce privește strategia pentru viitor, nu am adus cu mine această parte din prezentare, dar aveam acolo și următorul fapt. Era, era, se găsea acolo și obiectivul industriei tradiționale. Da, trebuie să se dezvolte în continuare și industria tradițională. Trebuie să, ne, să fie asigurate aici marea valoare, produsele de mare valoare și trebuie să se investească în, as, în astfel de produse. Și aici e nevoie de inovație. Și domnul Buticofer a pus această întrebare și la care voi încerca să răspund. Într-adevăr, avem mai puține resurse cu care trebuie să ajungem la rezultate mai bune și la asta lucrăm cu toții. Industria nu doarme, ci chiar se ocupă foarte intens de această temă de resurse, de resurse durabile, asigurarea resurselor. Acesta este un subiect foarte important și e nevoie de o strategie europeană pentru viitor în acest domeniu. Cam acestea sunt punctele, mai am unul de menționat. Și în pregătirea pentru audierea de astăzi m-am gândit la următorul lucru, da, subiectul industrie nu este unul foarte restrâns, sunt foarte mulți actori care intră în joc și care trebuie să meargă în aceeași direcție, într-o direcție pozitivă, astfel încât inovațiile să fie un succes. Și aici, bineînțeles, intră în joc și instrumentele financiare, intră condițiile politice, este un domeniu foarte extins și cred că pentru dumneavoastră, Comisia Intre, ITRE e important să observați toate aceste lucruri. Vă mulțumesc, domnul președinte. Vă mulțumesc, domnule Mas, aveți cuvântul. Eh, Doamnelor și domnilor, aș dori să încep cu concurența. Concurența depinde foarte mult de inovații. Inovațiile sunt cele care întăresc concurența. Cel puțin în domeniul meu, prin inovație se ajunge la următorul fapt, la, se ajunge la succes. Deci doar când uh, o fabrică trebuie să livreze ceva, liv- o lampă, de exemplu, o livrează, dar când ne gândim cum pot să îmi iluminez eu biroul, aici intervin și inovațiile și ne gândim la inovații. Și acestea sunt foarte importante și în ceea ce privește investițiile publice. Prin, ace- prin achiziții publice se poate da un impuls foarte important. S-a pus și o întrebare legată de patent dacă vom avea tratat, contracte în ceea ce privește uh, producția, vom putea să ne folosim mai departe și de patente. Însă e nevoie de o industrie deschisă pentru inovații. Pentru cine lucrăm noi? Pentru cine ne dorim să facem inovații? Inovațiile trebuie să servească întregii societăți și am spus acest lucru în prezentarea mea. Dumneavoastră sunteți cei care dați condițiile cadru. Spuneți la ce vă așteptați de la noi. Trebuie să spuneți ce rezultate așteptați din partea industriei și mă refer aici la sănătate, infrastructură, transport, toate acestea sunt exemple. Și ajung acum la o observație de final. Doamna Țicău a vorbit despre sindicate. Cred că sindicatele din Europa și sindicatele din, din uh, industria de construcții sunt foarte importante. Sunt, imp când, sunt importante atunci când au loc consultații. Cum uh, se pune în aplicare inovația, de exemplu, atunci când trebuie să fie luați în considerare lucrătorii care îmbătrânesc? toate aceste elemente trebuie luate în considerare. Dacă vorbim de 50 de milioane de lucrători din Europa, trebuie să ne asigurăm că aceștia vor putea să fie niște părinți sănătoși și vor putea să lucreze și mai târziu în industrie. Vă mulțumesc! Domnul președinte, și acum îi dau cuvântul domnului Crin. Thank you, Mr. President. Uh... Mulțumesc, domnule președinte. O să reacționez la câteva comentarii unul din partea doamnei Toia, în ceea ce privește competitivitatea noastră și dacă e vorba de un proces reversibil sau nu, ce se poate face pentru a îmbunătăți situația. În ceea ce privește sectorul TIC, uh, este vorba de un sector complex, o situație complexă, care necesită o abordare multiplă și alianțe tot așa multiple. În Statele Unite avem uh, entități care sunt uh, finanțate în exclusivitate de agenții guvernamentale. E vorba de agenții care se ocupă cu design și prototipuri. Avem nevoie de astfel de entități și în Europa. Um, entități în care să se reunească organizațiile de cercetători, uh, sectoare industriale și IMM-urile care să poată împreună să pună pe piață prototipurile astfel uh, proiectate. Iată ce trebuie să facem pentru viitor. De asemenea, trebuie să identificăm, să sprijinăm acele mecanisme pentru a accelera, accelera uh, transferul de uh, tehnologie. Am fost la Los Angeles acum două săptămâni și avem inițiativa numită Centură Verde, Green Belt. Acolo ei uh, atrag um, producătorii de produse inovante, autovehicole verzi uh, și pun uh, la punct o serie de clădiri eficiente, atrag o serie de firme care lucrează la modernizarea, de exemplu, a portului din Los Angeles, tot așa în sensul ecologizării. Deci trebuie să ne gândim la toate aceste fațete, trei fațete ale triunghiului cunoașterii. Și dacă facem ce trebuie, putem să fim competitivi. Aș mai face o observație, poate cu caracter personal. Domnul Pipă și domnul Durvei au vorbit despre rolul regiunilor și al IMM-urilor. Da, m-a bucurat să aud faptul că, într-adevăr, regiunile sunt importante și sunt multe lucruri de făcut pentru a susține regiunile. Am înțeles că doriți să conlucrați mai mult cu DG Research și Industrie de Cercetare și industrie, Industrie, cele două directorate generale din comisie care funcționează de ani de zile uh, și mă gândesc că ar fi trebuit să ne fi gândit mai de mult la aceste lucruri. Când vine vorba de regiuni, de autorități regionale, pot să spun cu mâna pe inimă că avem firme, avem consorții universitare, avem uh, regiuni întregi care pot să participe la astfel de proiecte de cunoaștere. Și am transmis aceste, uh, aceste date și mi s-a spus de la Comisie, Institutul European de Tehnologie, că regiunile sunt un obstacol împotriva uh, cercetării și inovației. Uh, v-aș ruga, um, domnule Durvi, să vedeți ce se întâmplă la comisie. Este o declarație politică? Este ceva mult mai profund? Ce trebuie făcut? Um, ce se întâmplă și la Directoratul General Educație? Dacă nu avem o gândire comună, nu putem să ieșim din impas. Avem nevoie de această gândire pentru viitor. Vă mulțumesc! Darf mich ganz herzlich bedanken. Darf mich Doresc să vă mulțumesc tuturor le mulțumesc invitațiilor, mulțumesc și comisiei care este un invitat mai des pe la noi. Mulțumesc și colegilor pentru această dezbatere foarte interesantă. Joia e întotdeauna puțin mai dificil, dar vreau să spun că au existat foarte mulți colegi care s-au implicat astăzi în această dezbatere. Realitatea e că timpul ne constrânge întotdeauna, probabil vor exista și niște, dez, niște discuții politice la unele dintre aceste întrebări, dar eu cred că trebuie să continuăm să discutăm despre această temă, să ajungem la un rezultat și unii colegi au spus deja asta, trebuie să luăm în considerare și strategia EU 2020, care va fi un element foarte important. Încă o dată vă mulțumesc foarte mult, am discutat foarte mult cu dumneavoastră, vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră aici și pentru ajutorul acordat. Vă mulțumesc! Ladies and gentlemen, yeah. Wenn Sie einverstanden sind. Doamnelor și domnilor, Okay, ladies and gentlemen, dear colleagues, liebe Kollegen, liebe Kollegen, wir starten mit einem letzten. Doamnelor și domnilor, stimați colegi, trecem la ultimul punct de pe ordinea de zi. Am avut nevoie de puțin timp să discutăm niște programe. Trebuie să discutăm acum despre un lucru Astăzi am fi dorit să vorbim și despre strategia UE 2020 am stabilit o întâlnire cu coordonatorii. Mă auziți? Pentru că dacă e prea mare gălăgie în sală și eu vorbesc tare, probabil vă deranjez. Așa că astăzi aveam programată o discuție în legătură cu strategia UE 2020 E vorba de o procedură, există o conferință a președinților în comisii care trebuie făcută din partea Parlamentului. Tocmai am auzit că un mare grup politic, socialiștii, i-au scris uh, președintelui Parlamentului pentru a schimba această procedură. Dar el a spus că această procedură nu trebuie să treacă prin comisii. Probabil dar s-ar putea ca acest document să ducă la următorul lucru. Conferința președinților va stabili ca această procedură să nu mai tragă prin comisii și atunci nu va mai avea de jucat niciun rol în aceste dezbateri. Și problema e următoarea, că s-ar putea ca totuși să rămână vechea procedură nu știu, bănuiesc acum, dar teoretic s-ar putea și atunci am pierdut deja ceva timp. Dar dezbaterea și o rezoluție nu are niciun sens să aibă loc astăzi. Acest lucru am vrut să-l spun. Trebuie să vedem care va fi, cum va fi reglementată procedura în Parlament. Și acest lucru depinde de conferința președinților. Există atât de multe conferințe. Și de aceea eu propun următorul lucru, să nu mai existe acest schimb de opinie acum, ci să așteptăm să vedem ce decizie se va lua la conferința președinților. Dacă se ajunge la o decizie rapidă, va trebui să discutăm cu coordonatorii. Domnule Bitecofer. Mulțumesc, domnule președinte. Da, sunt de acord că propunerea dumneavoastră este foarte bună. Și faptul că am putea să pierdem timp, acest lucru l-am putea recupera prin, prin intermediul secretariatului care va scrie pur și simplu un text. De acord, dom- spune domnul președinte. Voi spune în protocol că, acest, că s-a făcut astăzi o observație foarte inteligentă. Domnule Odi, doriți să luați cuvântul? Nu? Doamna Osco. Da, cred că este o propunere nimerită, pentru că avem o decizie din partea conferinței președinților să nu ne ocupăm cu rezoluția privind EU 2020 în comisii. Dar acest lucru deci, acest lucru se va discuta pe 15 aprilie numai, așa că nu are sens să vorbim astăzi. Da. Bun, spune președintele. Atunci aveți un noroc nesperat, reuniunea s-a încheiat, așa aș, aș, mai dis, aș mai fi discutat încă o oră cu dumneavoastră, dar asta e pentru astăzi, vă mulțumesc mult!